Now let's go. I gave an additional two minutes. I hope that you all enjoyed your lunch and maybe some other useful work within the premises of the European Parliament. I... Bună ziua, dragi colegi. Am așteptat încă două-trei minute, în așa fel încât să putem avea cât mai mulți colegi care să susească. însă, bun, acum, iată, ne-am întors la munca noastră, după pauza de prânz, și aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat la ședința coordonatorilor astăzi. Nu avem prea mulți membri, dar dacă nu sunt de față, își vor asuma consecințele. Mai întâi, agenda, pentru, agenda de lucru pentru ianuarie. Eu am să fiu raportor în ceea ce privește raportul referitor la monitorizarea uh, Uh, implementării raportului anual și, evident, acest lucru s-a hotărât în funcție de sistemul de aplicare a punctelor, de repartizare a punctelor, sistemul DONT. E vorba de o propunere a Comisiei referitor la actul referitor la acces, apoi o întrebare din partea grupurilor politice și am ajuns la de acord cu solicitarea uh, verzilor Și, de asemenea, coordonatorii au primit o solicitare din partea PPE de a retrage o petiție 1217 din 2014, o solicitare din partea PPE de a închide 43 de petiții au primit această solicitare, a primit răspuns din partea celorlalte grupuri politice. Secretariatul va evalua această solicitare și vom vedea uh, cum anume vom include aceste petiții pe ordinea de zi în ședințele următoare. O solicitare din partea FDD pentru a aplica procedura de urgență pentru TTIP uh, coordonatorii sunt de acord asupra faptului că procedura normală de petiții va fi aplicată și secretariatul va grupa toate aceste petiții pe tema TTIP și le vom scrie pe ordinea de zi cât mai repede cu putință. Nu uitați că doar acum câteva luni am avut deja un raport pe acest subiect. Deci de aceea se aplică aici procedura normală. Apoi, în ceea ce privește recomandările, coordonatorii au aprobat recomandările noastre, cu excepția a trei cazuri care vor fi comunicate în procesul verbal. Petiția 0177 din 2015, petiția 0199 din 2015 și petiția 0214 din 2015. Apoi, în ceea ce prește misiunea, delegația noastră la, în Spania, care a avut loc în data de 10 februarie, cei șase membri și trei eh, membri ex officio au eh, participat și Coordonatorii s-au asigurat că vom avea același președinte și vicepreședinte care vor conduce această delegație și mai mult decât atât am hotărât să avem și o audiere publică și am cerut coordonatorilor de altfel să vină și cu niște nume pentru oratori, oratori care să fie calificați pentru a interveni și oricum, programul pentru această audiere va fi comunicat în procedura scris cel mai târziu, să zic așa, la începutul lunii ianuarie. În ceea ce vrește întrebarea orală, și anume acordul, uh, tratatul de la Marrakesh, și acesta de asemenea a fost abordat și mai sunt și alte puncte, punctul 9 și punctul 10 și 11 și 12. În principiu aveți toate aceste informații în dosarele dumneavoastră. Coordonatorii au fost informați despre toate uh, deciziile ce au fost luate și, în principiu, în dosarele dumneavoastră informative veți primi toate informațiile necesare, pentru că ne dorim să fim acea comisie parlamentară care lucrează fără documente printate. și încercăm să părăsim această lume analogică și să ajungem într-o lume digitală, ceea ce înseamnă că, bun, întotdeauna vor fi colegi care vor mai ezita un pic, nu sau în orice caz, uh, li se va oferi toată informația necesară pentru a realiza această tranziție. tranziție. Și dacă solicitați un astfel de dosar, trebuie să introduceți uh, cererea până pe 19 ianuarie și secretariatul a promis să ne amintească tuturor, odată ce ne întoarcem după vacanța de Crăciun, toate aceste informații. Și îmi pare rău că am luat cuvântul atât de mult, dar cred că acum putem să trecem la Primul punct de pe ordinea noastră de zi e vorba de uh, o petiție din partea lui Constantinos Gianopoulos, pe care îl cunoaștem foarte bine pentru că nu e prima sa petiție și aș vrea să subliniez importanța de a respecta strict uh, timpul de intervenție alocat, pentru că ne presează timpul. Mai întâi petiționarul timp de 5 minute și apoi comisia și apoi membrii. Dar vă rog, cât mai mult cu putință să fiți conciși. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. E vorba despre răpirea copiilor și nu e vorba de sistemul de um, credințare a copiilor. Au existat foarte multe uh, încălcări în acest sens și argumentul comisiei e faptul că toate chestiunile legate de pașaport nu țin de responsabilitatea sa. În octombrie 2015, pe 21 octombrie, a existat o decizie emisă de către curte C205 pe 15, care spune că pașaporții pentru minori sunt acoperiți de regulamentul 2201 și necesită un consimțământ din partea tuturor celor care au primit uh, la autoritatea juridică. Poziția Regatului Unit este următoarea. Există o decizie din luna mai 2015 în care se explică faptul că decizia curții trebuie să pună capăt felului în care sunt uh, în, în care sunt acordate aceste pașapoarte fără consimțământ, un lucru care nu este posibil. Mai mult decât atât, Aș dori să amintesc Parlamentului faptul că regulamentul 444 din 2009, care se referă la Schengen, articolul 1, spune felul următor. Comisia trebuie să prezinte un raport în ceea ce privește cerințele pentru a putea armoniza regulile aplicabile acelor copii care călătoresc dincolo de frontierele externe ale statelor membre și asta din motive de securitate. Și nu e nevoie din partea Parlamentului să armonizeze regulile. Um, curtea a spus foarte clar, niciun copil nu poate să-și obțină pașaportul fără să uh, obțină consimțământul celor care au răspunderea juridică față de acest copil. Și e vorba de gândiți-vă la cazurile acelor tineri minori care pleacă în Siria pentru a lupta și devin uh, combatanți, luptători. Chestiunea legată de acordarea de pașapoarte pentru copii în așa fel încât mama să poată să ia copilul respectiv și să-l aducă într-o țară terță, este o decizie administrativă a autorităților din Regatul Unit. Și asta, în mod clar, depășește regulile în vigoare, statul de drept și deciziile judecătorești. Deci, pașaportul copilului este unul autentic, dar este ilegal. Acheul Schengen spune foarte clar că oamenii trebuie să călătorească pe baza unor documente legale în statele membre. Așa că rămân la dispoziția Parlamentului pentru a vedea ce anume poate hotărâ pe această chestiune. The... Now, there are some criticism on... Da, au existat niște critici și aș dori doar să mă refer la cele spuse de doamna Reading într-o întrebare parlamentară, ca răspuns la o întrebare parlamentară, spunând că acest regulament nu acoperă condițiile în care un pașaport pentru copil poate fi uh, uh, acordat, pentru că acest lucru revine în sarcina statelor membre. Deci, iată o declarație făcută către Parlament și către cetățenii europeni. Dacă nici Comisia nu e sigură cum trebuie interpretată legea și că există niște rezerve și acolo, atunci poate că nu ar trebui să facem niște uh, declarații atât de categorice. Poate că am putea cere comisiei să ne facă un raport către Comisia de Petiții și către cetățeni în acest sens. În ceea ce privește răpirea în Cipru, vă amintiți, la ultima audiere a fost uh, hotărât ca trebuiau aduse în uh, dosar uh, acele documente extrajudiciare și trebuiau furnizate niște răspunsuri la anumite întrebări. Miniștrii au răspuns după șase luni de zile după insistențe repetate din partea secretariatului și au spus în uh, răspunsul său că uh, biroul său are doar o uh, putere executivă și decizia de a abandona ancheta a fost făcută de către procurorul general, care este un organism independent, o persoană independentă. Acum trebuie să vă spun că procurorul general nu se reprezintă pe sine, ci reprezintă de fapt ministrul justiției și poate că procurorul general, deși este considerat a fi un, uh, o entitate independentă în țară, aceasta este totuși supusă legii și cu siguranță nu este deasupra legii și trebuie să dea seamă la, și să răspundă la întrebările Parlamentului ce au fost adresate. Așa că aș, dura, aș dori să rog Comisia să trimită încă o dată o scrisoare către acest procuror general și să-i ceară să răspundă la documentele extrajudiciare pe care le-a primit în decembrie 2013. Și noi în continuare nu am primit niciun fel de răspuns. Așteptăm. Și aș dori ca această anchetă să fie extinsă și să acopere și Grecia, pentru că peste un an de, de zile în urmă, a existat un caz de divorț în Atena și s-a pus problema cine, uh, cui se încredințează copiii și a existat o întrebare în ceea ce privește o decizie din partea Curții de Justiție. Întrebarea era următoarea dacă regulamentele trebuie să reprezinte întotdeauna un punct de plecare în aplicarea legii în vigoare și dacă doar atunci când aceste regulamente se referă la legile naționale, la regulile naționale, dacă acestea pot fi aplicate uh, aceste reguli, deci atunci nu se aplică independent, ci ca parte a întregului sistem al regulamentului. A existat o intervenție politică acolo și decizia după 15 luni în continuare n-a fost emisă și mm, uh, această întrebare în continuare n-a fost adresată către Curtea de Justiție și atunci uh, trebuie să aflăm pe lângă Curtea de Justiție dacă într-adevăr există o decizie da sau nu, o hotărâre da sau nu, pentru că există implicații în paralel în toate aceste cazuri de uh, uh, încredințarea copiilor. A trecut peste un an de zile. Ce decizii s-au luat? În ce cazuri? Nu putem să tot întârziem o decizie pentru că pur și simplu ministerul sau, uh, eu știu, sunt unii oameni politici care nu le place această întrebare și sunt convinsă că și dumneavoastră o să vreți să primiți un răspuns. Răspunsul trebuie dat. Acum, situația actuală. E o situație în care este implicat și Eurojust. Copiii au dispărut în vară, au fost uh, înregistrați în sistemul SIS 2. Se pare că acum se află undeva în Ungaria. Am călătorit acolo, uh, i-am întâlnit. Ei se află acolo în Ungaria în mod temporar, deși au depășit termenul de trei luni ce le fusese acordat. Eh, ei, după cum spuneau, au niște pașapoarte uh, care nu sunt false, dar care nu au fost emise în mod legal și cred că ar trebui să existe o coordonare între statele membre uh, implicate, uh, pentru că deocamdată nu există un acord între statele membre, nu avem un, un serviciu juridic care să ne permită să avem un aviz motivat. Așa că aș dori să vă rog să reanalizăm acest caz și să luăm decizii și asta pe baza legii. Și ultima mea intervenție, a existat o întrebare anul trecut, un risc de fapt uh, ca aceste persoane să uh, plece, să părăsească teritoriul și să ajungă în Uniunea Africană și cred că e bine să menținem uh, calea diplomatică în continuare deschisă, pentru că există acest risc ca mama să se întoarcă în țara sa de origine. Și uh, e clar că ea depinde de uh, uh, întreprinderea pe care o conduce și de aceea cred că e nevoie de un uh, dialog diplomatic în așa fel încât să punem toate șansele de partea noastră. Cam atât, doamna președinte. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Gurlițici. Mulțumesc, doamna președinte, pentru posibilitatea de a interveni și petentului pentru semnalarea acestor aspecte, astfel încât să le dezbatem și să le lămurim astăzi. Mai întâi, așa cum spunea petentul, decizia Curții Europene de Justiție din cauza 5, eh, C215 pe 2015 referitoare la consimțământul părinților pentru obținerea unui pașaport pentru un minor eh, nu are aceeași interpretare eh, din partea Comisiei. Această decizie nu arată că întotdeauna trebuie ca cei doi părinți trebuie să-și dea consimțământul pentru ca pașaportul pentru minor să poată fi emis. Și pentru a lămuri acest lucru, sper că o să-mi permiteți să citez puțin din textul de hotărârii, pentru că la punctul 15 din hotărâre, curtea pleacă în mod clar de la presupoziția că, conform dreptului bulgar, decizia de a călători cu un minor și obținerea unui pașaport în acest sens se va face conform uh, unui acord între părinți. Deci e adevărat că de hotărârea stipulează că e nevoie de consimțământul celor doi părinți pentru emiterea unui pașaport, dar spunea aceasta pentru că există o dispoziție în dreptul bulgar care spune acest lucru. Așa cum a spus și din Adinauri, autoritățile din Regatul Unit au spus că prin dreptul național e nevoie numai de consimțământul unui părinte. Ținând seama de aceste lucruri și de hotărârea citată de petent, care se poate aplica numai dacă dreptul național al unui stat membru presupune, stipulează că e nevoie de acordul și sau consimțământul ambilor părinți, atunci doar așa se poate uh, ca această hotărâre să fie pertinentă dar nu în acele state unde nu e nevoie de consimțământul ambilor părinți. În acest sens, poziția Comisiei este că respectiva hotărâre nu este pertinentă pentru acest caz și uh, își menține această poziție Comisia. Date fiind observațiile legate de dreptul cipriot și procedura în derulare în Grecia, Comisia deja a analizat aceste aspecte și a ajuns la o opinie pe care o menținem și anume că nu se aplică aici reglementări unionale, în sensul că există reglementarea statului membru și Comisia nu are posibilitatea de a interveni. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și invit acum pe colegi să intervină în dezbatere. Mai întâi Eleonora Evi. Mulțumesc, doamnă președinte. Este clar pentru mine că trebuie să interpretăm lucrurile și la un alt nivel și eu am în față hotărârea Curții de Justiție și la sfârșitul acesteia Curtea spune, dacă pot să citesc, acțiunea prin care unul dintre părinți cere judecătorului să nu accepte consimțământul celui de-al doilea părinte. Mă scuzați, spune doamna președinte, o puteți să o luați de la capăt pentru că nu a fost clar. Mai rar, astfel încât traducătorii noștri să poată să interpreteze. La sfârșitul sentinței, curtea spune următoarele acțiunea prin care unul dintre părinți cere judecătorului să nu accepte consimțământul care n-a fost acordat celuilalt părinte pentru a putea scoate copilul uh, în alt stat membru și pentru a se acorda un pașaport acestui minor cade în domeniul de aplicare rațiune materia regulamentului 22 2001 din 2201 uh, deci Bruxelles 2 după părerea mea, cred că ne pierdem prea mult în interpretări aici și, în acest caz, ar fi necesar ca Comisia să ne dea un răspuns mai amănunțit. După părerea mea, ceea ce a spus Comisia și avizul său nu sunt deloc satisfăcătoare. M-aș întoarce și la ceea ce a spus uh, Petiționarul, atunci când a prezentat uh, cazul său, cei doi copii au pașapoarte autentice, dar ilegale. Această frază rezumă foarte clar situația în care se găsesc astăzi foarte multe familii, o situație de nesiguranță, de incertitudine extremă, pentru că se află Uh, prinși cu ușa și în raport cu legislația națională și în raport cu legislația europeană. Trebuie clarificate lucrurile și petiționarul a propus, printre altele, o măsură și anume să ceară Ciprului să-i trimită o scrisoare și să solicite un răspuns clar și precis, uh, dincolo de formalism și de uh, limbaj oficial și Ciprul să-și asume cu adevărat uh, răspunderea care îi revine în acest caz. Deci mi se pare că uh, comisia noastră, PETI, poate să facă asta, să cerem noi un răspuns și o lămurire din partea autorităților cipriote pentru ca să putem cumva să dăm o urmare acestui uh, acestei afaceri, ca să zic așa, care de prea multă vreme durează această situație. Și atunci uh, vreau, de, pe de altă parte, să cer petiționarului să vedem ce facem cu relațiile diplomatice cu uh, Emiratele Arabe și acest element trebuie luat în calcul de noi cu multă putere și noi, Comisia PETI, trebuie să sprijinim acest demers cu Emiratele Arabe Unite. Eu cred că petiția trebuie să rămână deschisă pentru că persistă în continuare prea multe zone de umbră, prea multe probleme și suntem în, în plină contradicție în aplicarea, între aplicarea normelor comunitare uh, așa cum sunt ele scrise în dreptul comunitar și ceea ce se întâmplă într-adevăr în legislația națională. Mulțumesc. Doamna Danoca. Yes, thank you, Chair. First of all, I want... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc petentului pentru eh, faptul că insistă asupra acestui caz, pentru că prin aceste cazuri concrete, noi ca legiuitori membrii ai Parlamentului European putem să înțelegem uh, unde sunt problemele, disfuncționalitățile în legislația noastră, în special aici, în cazul Bruxelles 2, regulamentului Bruxelles 2. Putem acum să influențăm procesul de revizuire al regulamentului, a regulamentului și vom ține seama de problema pe care nu o semnalați. Mi se pare că există și o legătură cu uh, absența unei declarații privind cetățenia europeană. Acum doi ani am avut și anul cetățeniei europene și aici în uh, Comisia pentru Petiții am pregătit și un raport în legătură cu acest subiect, dar din păcate atunci când vorbim despre cetățenie europeană, singura chestiune discutată e cea exercitării dreptului de liberă uh, deplasare, dar de liberă circulație, dar cetățenia europeană e o valoare poate, sau poate fi o valoare reală, complementară față de cetățenia unui anumit stat. Deci am putea vorbi despre diferențiere juridică. După cum vedeți, în Bulgaria este nevoie de consimțământul ambel, ambilor părinți, pe când în Regatul Unit nu. Nu știu cum e în legislația din Cipru. E la fel ca în Grecia, se răspunde. Da, deci e nevoie de consimțământul ambilor părinți. Deci, în, iată, în cazurile acestea transfrontaliere am dorit să avem legislație armonizată în legătură cu drepturile copiilor, cu cetățenia lor și cred că am putea să încercăm să găsim idei noi legate de cetățenia europeană. În al doilea rând, uh, în legătură cu Emiratele Arabe Unite, am fost raportor uh, în legătură cu o propunere de liberalizare a regimului vizelor pentru cetățenii din uh, această țară și atunci când se acordă un regim fără vize de circulație, putem să solicităm și o mai bună cooperare cu țara respectivă. Deci și aici avem o oarecare marjă de influență. Cred că sunt de acord cu argumentele doamnei Evi. Comisia nu a dat o interpretare exhaustivă și cred că ar trebui să mai discutăm și să solicităm o analiză mai aprofundată a cazului. Mr. Marias. Domnul Marias. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi petentul a, și-a prezentat uh, cauza în detaliu. A prezentat o dramă personală, aș spune, pentru că nu poate să-și vadă copiii. E vorba de o problemă morală, emoțională, dar care ține și de responsabilitățile și competențele Uniunii Europene, deoarece petentul este cetățean al Uniunii și trebuie să vedem lucrurile și din alt punct de vedere. Care e interesul copiilor, mai ales dacă sunt minori? Pentru că acești copii minori sunt cetățeni europeni. Așa cum spuneam, cetățenia europeană este nucleul sau temelia pe care putem să ne construim uh, diverse sisteme legate de dreptul familiei, pentru că dreptul familiei nu ține de competențele Uniunii Europene, ci de cele ale statelor membre. Însă, din momentul în care există, ar exista cetățenia europeană, ar trebui să vedem dacă uh, nu cumva anumite uh, elemente din dreptul familiei, din dreptul civil, influența, nu influențează situația celor care sunt cetățeni europeni și au cetățenie europeană, părinți și copii. Cred că o astfel de perspectivă ne-ar ajuta și în această cauză și în altele pe care le studiem. Nu cred că răspunsul comisiei este mulțumitor și Cred că și colegii mei au spus acest lucru. Am putea semnala câteva aspecte. În primul rând, se spune că s-a implicat Eurojust. Prin urmare, e o chestiune gravă. Noi, ca și comisie, am putea să lăsăm cazul deschis, am putea să solicităm ca Eurojust să ne dea mai multe informații și despre plângerea făcută și despre procedurile juridice demarate în statele membre. Deci, să mergem pe această cale. Apoi, am putea trimite o scrisoare reprezentanței permanente a Ungariei, pentru că trebuie să vedem ce se va întâmpla cu copiii aceștia. Vor avea permise de ședere? Pot să le obțină? Așa cum a spus patentul, avem o implicare a Eurojust. E implicată Ungaria și deci ar trebui să informăm Ungaria și să obținem o opinie. Un al treilea aspect pe care l-aș menționa e că ar trebui să primim un răspuns mai clar din partea autorităților cipriote, care consideră că cauza aceasta interesează numai instanța și spune că țara ca atare, autoritățile nu pot interveni. Putem insista însă pe lângă partea cipriotă ca să vedem cum evoluează cazul. Și în al patrulea rând, sunt sigur că Emiratele Arabe Unite, uh, în cazul acestora, nu putem să lăsăm așa o zonă de incertitudine juridică. Dacă cineva pleacă acolo, să nu mai poată fi, fi sigur că se întoarce. Deci, uh, menținem deschis și acest caz, să trimitem o scrisoare și către Emiratele Arabe Unite și să încercăm să rezolvăm cauza nu doar în interesul petentului sau a soției sale, ci să încercăm să protejăm interesele copiilor, pentru că avem de-a face cu un act unilateral al unui părinte și fiecare interpretează interesul copilului uh, în felul său. Trebuie să avem o evaluare obiectivă a interesului copilului. Trebuie să ținem seama de multe aspecte juridice, ceea ce nu e ușor. Însă, din punctul nostru de vedere, am putea să trecem prin aceste cinci etape și văd că și colegii sunt de acord. Am mai și menționat de altfel aceste lucruri și în acest fel vom face presiuni ca să avem un rezultat bun în această caz. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kirsten Dolan. Mulțumesc. Take any more time. Mulțumesc, nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Vreau să spun doar că uneori și așa la rece și în termeni juridici Probabil că ceea ce a spus Comisia reprezintă într-adevăr un text juridic uh, sec care reprezintă limitele legii. Pe de altă parte vorbim despre viață, despre uh, viața adevărată, mobilitatea oamenilor, despre relații internaționale, despre ceva mult mai dinamic care nu se potrivește deloc cu modul în care noi legiuim uh, sau legiferăm libera circulație, deci o diferență mare între realitate și legea care o reglementează. Așa că sprijin ceea ce a spus uh, Eleonora Evi de la început. Trebuie ca această petiție să rămână deschisă, să solicităm mai multe informații și să luăm o serie de măsuri, adică să scriem niște scrisori principalelor guverne implicate și cred că așa ar trebui să facem ar fi bine ca aceste petiții să fie evocate și în cadrul grupurilor de lucru care se ocupă cu protecția copilului și să completăm cumva uh, acea întrebare orală pe care o ne gândeam să o punem în legătură cu Bruxelles 2, deci să avem fațeta aceea cu protecția copilului și Bruxelles 2, deci avem o grămadă de lucruri pe care le putem face până ajungem și în plenară și vom repune în discuție din nou regulamentul Bruxelles 2. Mulțumesc! Doamna Pitera are cuvântul. Przewodnicząca, <clears throat> ta sprawa była... Mulțumesc! Acest caz a fost uh, examinat de mai multe ori până acum și în situația juridică actuală nu pot fi făcute multe lucruri, pentru că lucrurile nu s-au rezolvat încă cu Bruxelles 2. În ceea ce privește emiterea de documente de identitate naționale, asta ține de competența națională și nu cred că vreun stat membru uh, ar fi de acord vreodată ca un astfel de document să poată să fie emis, eliberat pe baza unor prevederi internaționale. Cât privește consimțământul pentru călătoria copilului, în unele țări e nevoie de consimțământul ambilor părinți pentru ca copilul să călătorească în alte țări. Un singur părinte este suficient. Deci sunt filozofii uh, diferite și ține poate asta și de mentalitatea, de cultura din fiecare țară. Într-o țară unde este necesar consimțământul ambilor părinți, se poate întâmpla ca un părinte să blocheze întregul demers și astfel copilul să nu poate să părăsească țara. Și cred că în curând la Parlament vom avea o petiție care să pună întrebarea de ce un copil, un părinte cu un copil nu poate să mute în altă țară din motive profesionale să aibă o carieră pentru că celălalt părinte blochează acest demers. Și vreau să întreb ce putem face uh, dacă lăsăm această petiție deschisă. Mie mi-e teamă că nu vă face decât să ne liniștim noi conștiința politicienii vor da speranțe oamenilor că poate că vor ajuta, dar de fapt uh, să știe că nu se pot face multe. Haideți să fim cinstiți. Putem noi oare să facem ceva având în vedere cadrul juridic actual? Chiar putem să facem ceva? If you allow me, I would... Dacă îmi permiteți, și eu aș dori să spun ceva. Bineînțeles că, așa cum a spus doamna Jdanoca, armonizarea Uh, este dorită de orice federalist european astăzi, dar din păcate nu suntem într-o astfel de situație, după părerea mea, și din păcate, asta ca să fie clar. Eliberarea de pașapoarte ține de subsidiaritate. Cu alte cuvinte, e vorba de o competență națională, nu putem să facem mai nimic, doar eventual o campanie pentru mai mult federalism în acest domeniu. Și știm că nu e foarte util un astfel de demers nici pentru petiționar, nici pentru copiii săi. Așadar, vreau să vă întreb, pentru că veți avea cuvântul imediat, vreau să vă întreb dacă au existat încercări, dar nu de natură judiciară, de a rezolva problemele. În anumite state membre există instituția mediatorului, o mediere între cei doi părinți care nu își vorbesc, nu se înțeleg în ce privește tutela copilului. Au existat uh, tentative de consiliere, de mediere între cei doi părinți și m-aș întoarce și la ce a spus domnul Marias. Și anume, aici, la comisia noastră, suntem extrem de interesați de interesul superior al copilului și dacă am putea să ne punem de acord cu toții asupra unui element simplu și anume că interesul superior al copilului este de a avea relații bune cu ambii părinți când are doi părinți. Din păcate, din nefericire, uneori copilul nu are decât un singur părinte și atunci și acel părinte trebuie să fie încurajat, susținut. Dar când uh, copilul are doi părinți, cred că în interesul copilului este ca să se depășească blocajul, vendeta, răzbunarea, așa cum se întâmplă și cum poate să dureze foarte mult. Eu, uh, înainte să devin uh, politician, acum mulți ani, uh, am fost mediator și am fost consilier în astfel de cazuri și vreau să vă întreb, s-ar putea să fie util. Ați încercat astfel de demersuri? Nu vă cer să răspundeți, dar colegii ar putea fi interesați să știe dacă ați încercat și astfel de metode de mediere. Fără microfon? Da. Da, am încercat în 2011 cu un mediator din partea Parlamentului care se ocupa de răpirea copilului de către un părinte, însă era o problemă de stat de drept, s-a spus, pentru că era vorba de o recunoaștere de facto a divorțului de facto, care n-a fost recunoscută de către un tribunal din Grecia pentru că se încălcau, încălcau drepturile omului. Deci s-a spus că totul trebuie să se mențină în perimetrul statului de drept. E clar că nu Parlamentul trebuie să judece acest caz, asta se face la un tribunal. Eu doar cer ca statele membre să implementeze așa cum trebuie principiile statului de drept. Și apoi ca să explic mai bine situația cu pașapoartele. Așa cum știți, da, statele membre, autoritățile de acolo eliberează documente de călătorie. Însă regulamentul Bruxelles 2 există din 2005 și a fost semnat, adoptat de toate statele membre cu excepția Danemarcei. Deci toate țările s-au pus, de, uh, s-au pus de acord asupra acestui regulament și au spus așa că dacă aveți uh, autoritate parentală, luați decizia finală unde stă copilul, uh, în ce țară locuiește, la ce școală merge, etc. Deci, dacă nu există un acord între părinți, atunci revine tribunalului unei instanțe să uh, hotărească sau unei instanțe internaționale, depinde de jurisdicție. Asta spune regulamentul. Apoi, în privința celor spuse de eh, doamna Evi și având în vedere faptul că Comisia ne-a dat un răspuns foarte nesatisfăcător, eu cred că analiza trebuie să continue pentru că este clar că miza acestui caz încă nu a fost pe deplin elucidată. Mulțumesc! this is not a very simple case to summarize. Este foarte clar că nu e simplu de făcut un rezumat uh, pentru a uh, vorbi despre această, uh, acest caz. Mi-ar place, dar nu stau lucrurile așa. Bineînțeles că există o dimensiune umană importantă aici. Mă bucur că colegii au vorbit despre asta. Vorbim despre copii, despre soarta copilului și vorbim despre copii de 11 și 15 ani care sunt încă copii sunt copii uh, la o vârstă critică unde au nevoie de ambii părinți și de aceea vreau să vă îndemn încă o dată să vedeți ce se poate face, cum se pot remedia lucrurile. Și vă rog de asemenea să vă adresați secretariatului pentru că aveți cu secretariatul o relație de acum lungă și să le spuneți celor de la secretariat în ce măsură ați încercat să faceți și demersuri în interesul copiilor, copiilor, pentru a nu rămâne într-o situație de răzbunare cu fosta soție, ci pentru a găsi o soluție în uh, interesul uh, superior al copiilor. copiilor. Vreau să vă spun că am văzut și am trăit prin cazuri foarte asemănătoare cu, cele, cu cea pe care ați uh, descris-o și nu s-au rezolvat lucrurile tot timpul la tribunal. Vă rog frumos, ca și președintă, nu vă dau cuvântul, permiteți-mi să închei ce am de spus. Și atunci ce, se, ce e de făcut, dragi colegi? Un coleg a spus că nu trebuie, nu avem mare lucru de făcut, din păcate, și aș fi de acord, de acord. Pe de altă parte, și alți colegi au spus că trebuie să continuăm examinarea, ancheta, să o răsucim pe toate părțile. Eu aș dori să analizăm lucrurile cu multă atenție, dar subliniez și vă rog să fiți uh, uh, conștienți de faptul că, domnule Ianopoulos, nu putem și nu trebuie să vă dăm false speranțe. Din punct de vedere juridic și legal, vorbim despre un caz în care nu ne putem permite să vă dăm false speranțe și așteptări depinde de dumneavoastră să vedeți ce posibilități aveți din afara sferei judiciare de a rezolva treaba asta și apoi noi să facem ceea ce putem ca și Comisie de Petiții. Adică să scriem o scrisoare către Eurojust și să obținem în scris ceva de la el, ei în legătură cu ce s-a făcut și ce s-ar putea face în continuare. Apoi o analiză scrisă din partea Comisiei Europene, mi se pare că ce au făcut ei a fost foarte util și bine făcut, ne-au explicat situația de fapt. Însă ar fi bine să avem și interpretarea dumneavoastră și analiza în scris să adresează doamna președintă Comisiei pentru a putea să ne referim și la acest uh, document. Apoi vom trimite procurorului general din Cipru o scrisoare și de asemenea reprezentanței generale din Cipru și de asemenea din Ungaria. În sfârșit, dar în ultimul rând, deoarece avem un, cru, un grup de lucru pentru bunăstarea copiilor, doamna Evi, dumneavoastră prezentați acest grup și aș dori să spun că oficial vă transmit acest dosar. Deci, mingea este în uh, terenul dumneavoastră a grupului de lucru și faceți ce puteți pentru a examina din toate unghiurile posibile acest caz încă o dată. Dragi colegi, sper că sunteți de acord cu ce v-am spus. Vă mulțumesc și eu și V-am dat cuvântul mai înainte și nu cred că e cazul să mai reveniți la microfon. Mulțumim încă o dată și continuăm programul nostru. Καλή επιτυχία και ίσως του χρόνου θα δούμε, θα δούμε, ελπίζουμε. Sper că anul viitor vom avea rezultate și trecem acum la următoarea petiție, punctul 12 de pe ordinea de zi, introdusă de un cetățean german care uh, dorește să nu-i dezvăluim numele și se referă la executarea unei hotărâri judecătorești ca să-și poată exercita drepturile de a-și vizita copiii. Petentul este aici și dau cuvântul pentru 5 minute. Bună ziua! vă prezint o petiție prezentată de mama copilului în Regatul Unit, după care n-am mai avut nicio legătură. Pe ecran vedeți ce s-a întâmplat de la nașterea copilului până în prezent. Aș începe cu o simplă întrebare. Atunci când se discută despre un copil care nu vrea să meargă la școală, nu cred că sunt probleme. E clar, copilul trebuie să meargă la școală. Dar dacă vorbim de un, un copil care nu vrea să-și vadă un părinte, atunci e mult mai greu. Nu înțeleg de ce există această diferență atât de mare, mai ales că acel copil poate fi influențat de celălalt părinte sau de un alt adult. Deci revin la petiție. Ultima oară când ne-am întâlnit exista o hotărâre care spunea că comisia trebuie să trimită o scrisoare Regatului Unit. Nu cred că s-a întâmplat acest lucru între timp. Copilul meu a fost născut în 2004 și în 2007 deja eram în instanță, încercam să uh, ajungem la o soluție, încercam doar să ne asigurăm cu ajutorul unor lucrători sociali uh, că copilul are contact cu tatăl său care venea din Germania. În 2009, mamei s-a permis uh, să aducă copilul timp de un an, temporar, în Regatul Unit și imediat după sosirea copilului în Regatul Unit, eu uh, n-am mai primit nicio adresă, nicio informație atunci uh, am obținut un uh, ordin, uh, Bruxelles 2A, în temeiul acestui regulament și apoi în 2010 am informat mai întâi prin scris, apoi personal Comisia Europeană despre situație, că nu am nicio legătură cu copilul. Vă spuneam, nu sunt jurist, deci uh, cel puțin la momentul respectiv nu cunoșteam prea multe despre legislație. Am aflat în acel moment, pentru că am reperat-o pe mamă. Am primit facturi de 80.000 de lire și se pare că în Regatul Unit, uh, deși aveam o hotărâre judecătorească, tot am primit această factură pentru găsirea copilului și după câteva luni a trebuit să mă opresc pentru că nu mai îmi puteam permite. După un an, în 2010, mamei nu i s-a mai permis să rămână cu copilul în Regatul Unit, pentru că nu mai avea viză, dar eu tot nu aveam nicio legătură, deci ultima soluție era să-l scot din țară, adică în 2011. Și uh, e clar că la vremea respectivă copilul nu avea, nicio, nu avea deloc impresie bună despre tatălui care îl ia de la școală și îi perturbă viața, dar n-am avut altă soluție. Am încercat mediere, dar nu s-a putut. În 2011 am avut o a doua răpire, adică mama a putut din nou să meargă în Regatul Unit, nu s-a întors și de data aceasta am spus pentru că prima oară mi s-a luat copilul, voi încerca să obțin executarea hotărârii malteze obținută în, ter- în temeiul lui Bruxelles 2. Am mers în instanță, nu s-a făcut mare lucru și în 2013 Regatul Unit și-a asumat jurisdicția și uh, instanța din Malta n-a vrut să o accepte la început, dar până la urmă a acceptat acea hotărâre din Regatul Unit, faptul că Regatul Unit are jurisdicție și acum, în 2015, Regatul Unit mi-a respins uh, Uh, cererea, mai aveam încă termen de apel uh, la Luxemburg, dar încă nu am nicio dată de contact. Uh, atunci când Regatul unii și-a asumat jurisdicția, competența de judecată, s-a numit și un psiholog, s-a revenit asupra cauzei. Îmi cer scuze, știu că trebuie să mă grăbesc. Deci a desemnat un psiholog, apoi un uh, pedopsiholog, a, pur și simplu am întrebat dacă nu pot să învăț copilul măcar o dată la trei luni timp de o oră și apoi după un an, în 2014, am încercat să scap de judecătorul respectiv pentru că din 2013 tot același judecător aceea judecătoare era alocată cauzei și nu făcea nimic să se asigure că voi lua legătura cu copilul. După ce am aflat ce se întâmplă, am solicitat să fie mut, strămutată cauza, chiar uh, dacă era târziu, uh, să fie strămutată la Luxemburg ca să avem o, uh, un răspuns preliminar despre cum trebuie implementat Bruxelles 2. Comisia spune că nu e nevoie de acest lucru. Dacă mă uit înspre comisie, am întrebări uh, clare dacă justiția civilă trebuie să se ocupe de acest lucru, pentru că politica nu e legislație, e ceva ce ține mai mult de considerente politice. Ceea ce am urmărit cu atenție a fost uh, cazul Max Friends, adică Safe Harbor, cel referitor la acordul Safe Harbor. Mi se pare că e un erou ca, pentru că a reușit chiar dacă Comisia nega că ar fi o încălcare a legislației, a reușit să ducă în instanță un caz să arate că a primit, că poate primi un răspuns din partea curții, cum că ceea ce făcea Comisia e greșit, face de mai mulți ani de zile ceva greșit, acceptând safe harbor, deci solicit, întrebarea mea ar fi ce înseamnă asta. Eu am în continuare autoritate parentală totală, am nevoie să iau legătura urgent cu copilul și aș propune, pentru că comisia neagă în continuare că uh, nu există competențe pentru întreruperea legăturilor dintre părinți și copii, deci să avem o hotărâre din partea curții de la Luxemburg despre cum trebuie să se producă acest uh, contact între părinți și copii. Există Carta Fundamentală a Drepturilor uh, Omului a Uniunii Europene și poate că ar trebui să investim puțin și să mergem în instanță la Luxemburg. Uh, pentru cauza mea, consider că am putea face ceva asemănător. Și de asemenea, un alt aspect interesant. Comisia ca atare nu merge la Curtea de la Luxemburg, ci serviciul juridic al Comisiei și trebuie să vedem serviciul juridic al Comisiei și nu Comisia în momentul în care vorbim despre interpretarea legii. Și un alt aspect, în momentul de față există câteva cazuri Bruxelles 2, dar 2A. Dar nu avem informații, nimeni din afară, eu aș solicita, pot să mă alătur sau cineva din partea Parlamentului se poate alătura acestui grup de lucru, pentru că nu avem niciun fel de informații și Ceea ce eu aș sugera, în fine, este că în momentul de față avem cazurile acestea, precum cel precedent, precum al meu, Oare n-ar fi mai bine să avem aceste cazuri deschise până când noi sugestii vor apărea și până când vom avea o verificare a realității în ceea ce privește toate aceste sugestii referitoare la Bruxelles 2, în așa fel încât părinții să, să, să aibă și ceva de înțeles. Mulțumesc că am vorbit prea mult. Evident că ne prezează timpul și sunt gata acum să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Grubisic, din nou. Thank you, Madam Chairwoman, for... Mulțumesc, doamna președinte, că mi-ați dat, cuvinte și vreau să, mi dat cuvântul și vreau să mulțumesc și domnului petiționar. Eu cred că putem foarte pe scurt să ne exprimăm aici, pentru că până în momentul de față Comisia a răspuns la 20 de scrisoare ale petentului și 30 de solicitări la acces la documente. Și această petiție, în momentul de față, nu are niciun fel de conținut nou pe care Comisia să nu-l fi revizuit împreună cu uh, serviciul juridic. Punctul acesta al întregii plângeri, conținutul acesta, se referă la felul în care se aplică Bruxelles 2A la cazul petentului, mai ales în ceea ce privește Uh, aplicarea deciziilor uh, referitoare la accesul pe care îl poate avea petentul la uh, copilul său și decizia luată în instanța britanică. Am răspuns de multe ori acest lucru petentului și repetăm încă o dată. Bruxelles 2 reglementează felul în care o decizie care se referă la accesul petentului la copil. Nu reglementează acest lucru, ci reglementează felul în care o decizie poate fi recunoscută și poate fi uh, considerată legală și aplicată într-un stat membru. Acum, când vine vorba de aplicare, regulamentul este foarte clar și subliniază că uh, Uh, conținutul acesta, procedura, felul în care se efectuează aplicarea, asta ține de legislația națională a statelor membre. Bruxelles 2 este doar o lege, un instrument juridic de uh, lege priva, privată. Și este clar că acele uh, instanțe care au emis hotărârile trebuie să intre în contact cu petentul și să explice aceste decizii. Acum, în ceea ce privește jurisdicția uh, instanțelor britanice, în cazul petiționarului, așa cum a spus și petiționarul însuși, curțile, tribunalele au jurisdicție aici pentru că soția sa a luat copilul și l-a introdus în mod ilegal în, în trecut în Regatul Unit. Și aici e vorba de articolul 10 care se aplică referitor la înlăturarea unui copil și uh, introducerea acestea în mod ilegal pe teritoriul altui stat membru. Aici, da, Comisia poate considera aceste uh, aspecte, însă uh, regulamentul Bruxelles 2 este o legislație privată internațională și nu are nimic altceva mai mult de, ca și influență și nu poate să intervină la nivel de a implementare, de aplicare. Uh, e un punct pe care Comisia l-a subliniat de mai multe ori și uh, l-am evocat și în uh, discuțiile noastre cu omologii din Regatul Unit, pentru că o încălcare, nu putem invoca aici o încălcare a unei astfel de legislații private internaționale, ci nu putem decât uh, să intervenim în momentul în care există o încălcare a legii în statele membre, a legii europene. Deci, um, Președinte, mulțumesc foarte mult, apreciem această intervenție, văd că nu mai cer mai să ia cuvântul. Am să dau din nou cuvântul petiționarului pentru un minut doar, pentru că deja ați depășit foarte mult în momentul în care ați luat cuvântul prima dată. Okay. Um, coming back to the first... Da, vreau să mă întorc la primul punct pentru că se pare comisia nu, nu uh, respectă dreptul meu de informare. Am cerut și cer imediat și mediatorului european să investigheze acest caz. În 2013 am scris mai multe scrisori și am spus că trebuie să fie luate acțiuni și măsuri să vedem cum anume, ce vom face cu acest caz, ce se va întâmpla în Regatul Unit, care este jurisdicția care se aplică. Și acum, în momentul de față, eu știu că acest uh, caz ar fi trebuit să fie trimis la Luxemburg Uh, pentru a fi judecat acolo. Însă Comisia a spus că nu, că uh, Direcția Generală Justiție a spus că nu, că ține de serviciul juridic al Comisiei și uh, că din acest punct de vedere ți-a spus că tribunalul de acolo ar fi trebuit să transmită acest dosar. Deci eu am trimis o scrisoare în acest sens către Comisie și Comisia a spus că nu, că nu este o încălcare a legislației europene. Dar când vă uitați la decizia instanței, a spus că de fapt exact contrarul. I take it as yours for the floor and then to... Doamna președinte, da, bun, mulțumesc. Doriți să luați cuvântul? Da? Vă rog. Sorry, very briefly. Da, foarte pe scurt. Vreau să spun că eu îmi doresc ca această petiție să rămână deschisă. Tocmai pentru a aprofunda cazul pe durata activităților grupului nostru de lucru de, uh, în viitor, în așa fel încât să clarificăm și mai bine toate aceste chestiuni pe care petiționarul le-a evocat. Din punctul meu de vedere, e o adevărată confuzie la mijloc Trebuie să analizăm un pic, să aprofundăm aceste chestiuni și vreau doar să spun încă un alt aspect. Există vreun caz în care regulamentul Bruxelles 2 nu a fost aplicat de către statele membre? Are comisia vreodată, a găsit vreodată o, o proastă aplicare a uh, acestui regulament? Pentru că de multe ori regulamentul acesta Bruxelles 2 ori e aplicat, ori e pur și simplu considerat așa, într-un fel de ghid îndrumător și că nu se poate face nimic concret. E ca și cum E un fel de, așa, un, un șarpe care își mușcă, își mușcă coada. Ne învârtim aici în cerc la infinit. Și poate că ar fi bine să menținem petiția deschisă în așa fel încât următoarele luni să putem să uh, aprofundăm lucrurile. Doamna președinte, da, să, să menținem o petiție deschisă, când petiționarul a venit de trei ori, când comisia a răspuns de 20 de ori în scris, este că tocmai astfel menținem un cerc vicios și îl alimentăm și oferim uh, speranțe false tuturor. Eu cred că nu. Dacă noastră credeți că aici ne învârtim în cerc, atunci haideți să spargem acest cerc. Domnul Pitela, aveți cuvântul. Doamna Pitera. I z tego błędnego koła dziękuję Pani Przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că aici nu există niciun fel de posibilitate, nu, să ieșim din acest cerc vicios, pentru că oficialii nu pot găsi o cale pentru a ieși din acest cerc. Uh, toate chestiunile legate de adopții, toate aceste chestiuni legate de custodia copiilor sunt probleme foarte complicate și întotdeauna, se, de fapt, se rezumă la o ceartă între părinți. Nu văd cum am putea noi oficial să rezolvăm acest lucru. Să facem ce? Să scoatem copilul și să-l îndepărtăm de ambii părinți? Nu putem să forțăm un părinte să recunoască drepturile celuilalt părinte. Um, cum putem face să ajungem la un consipțământ între două persoane, două persoane care sunt căsătorite? Asta nu e o misiune ce poate fi încredințată, eu știu, nu știu, funcționarilor. Asta e pentru mediatori, asta e pentru uh, psihologi uh, și uneori chiar nici ei nu sunt în măsură să găsească o soluție. De aceea stăteam și mă gândeam, oare cum putem noi să rezolvăm astfel de probleme? Pot fi părinții forțați, obligați de către o autoritate, de către un funcționar să, să uh, de către o instanță, nu știu, nu cred că putem face acest lucru. Noi ne prefacem că putem face ceva și, de fapt, vom avea încă o petiție care rămâne deschisă până când copilul ajunge la majoritate și în momentul în care e adult, probabil că o să aibă o relație bună cu un părinte, cu ambii părinți sau poate cu niciunul dintre ei. Așa că eu nu cred că experiența noastră ne permite să rezolvăm aceste probleme. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Pitera. Și cum să fac eu acum un rezumat la această situație? Eu aș dori, sincer, să vă spun că dacă am menține această petiție deschisă, nu cred că ar fi în interesul comisiei noastre. Pentru că dumneavoastră ați venit aici, domnule, de trei ori deja schimburile pe care le-ați avut cu Comisia Europeană, în mod repetat, au ajuns până la un număr de 20 de scrisori. Acum, nu știu dacă mai e ceva pe care noi, ca și Comisie de Petiții, să putem face în plus. Și, sincer, din nou, nu vreau să vă dau speranțe false sau așteptări nemăsurate, pentru că noi am epuizat toate posibilitățile pe care le aveam la dispoziție în așa fel încât să încercăm să rezolvăm problema dumneavoastră și nu putem face nimic mai mult ca și comisie parlamentară. Da, am auzit că doamna Ezi spunea din aur că și-ar dori să uh, obține mai multe informații, dar sincer nu putem avea mai multă informație în mod obiectiv care să fie vărsată la dosar. Noi ce putem face? Putem să încheiem aici, să închidem această petiție și să o transferăm mai departe către grupul nostru de lucru, dacă sunteți de acord. Și închidem petiția. Și dacă o închidem, atunci uh, aceasta poate fi transmisă mai departe pe, spre deliberare în chestiunile legate de drepturile copiilor o puteți avea la grupul noastră de lucru, dar nu ca să o redeschideți din nou, ci ca și material de referință în dosarele dumneavoastră. Ar putea fi aceasta o posibilitate de viitor? Îmi pare rău, v-am dat deja cuvântul. Ar fi aceasta o cale de urmat? Aștept reacții din partea colegilor. Yeah, they are nodding. Mrs. Danoka. Doamna Danoka, vă rog. You see, cheer. Yeah. I... Da, doamna președinte, eu au, înțeleg. Înțeleg că spuneți ce ați spus, dar noi am votat astăzi. Și am spus că avem nevoie de o definiție mai bună a locului de reședință obișnuit. Și pentru a continua această discuție pe tema Bruxelles 2, ar fi mai bine fără niciun fel de false promisiuni sau speranțe false. Să menținem petiția aceasta deschisă, pentru că va servi grupului nostru de lucru ca și argument și programului nostru de lucru. Și știm că e o problemă majoră și știm că există diferite cazuri în Regatul Unit pe această temă și trebuie să fim în măsură să definim exact ce înseamnă uh, locul obișnuit de reședință. Eu vă propun fără niciun fel de speranțe false, să menținem deschis și să putem discuta și să includem subiectul și în discuțiile noastre pe uh, Bruxelles 2. Și deci, în continuare, petiția să rămână deschisă. Aceasta ar fi propunerea mea. Și eu sunt și membră de la acest grup de lucru, deci pentru a putea examina acest caz. Ca și dosar pendinte, încă ne, în, uh, petiție neînchisă. Um, I think it, it, it's very Da, mulțumesc. Cred că uh, astfel de cazuri sunt atât de complicate și poate că soluția aceasta poate, a dumneavoastră ar fi poate cea mai bună pe baza a ceea ce am ascultat deja din partea petentului, din partea comisiei din, și având în vedere starea actuală a dosarului, eu sunt sincer de acord cu ce spunea din aur doamna Pitera și anume să nu dăm speranțe false oamenilor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 și toți petiționarii care au venit și ne-au vorbit despre cazurile de protecție a copiilor și care uh, implică și o dimensiune legată de Regatul Unit al Marii Britanii, e clar că avem nevoie de o muncă din partea Comisiei, să facem o deplasare la Londra și să vedem care sunt uh, faptele pe care le găsim la fața locului. Asta o să fie o muncă de viitor, însă să menținem petiția deschisă, eu cred că dă speranțe false și pe niște rezultate pe care noi nu vom fi în măsură să le, să le, să le realizăm. Și Eh, eu cred că ar trebui să încercăm să lansăm acest proces, dar e o muncă de viitor. Mulțumesc foarte mult și acum Beatriz. Gracias, presidenta. Eu solo añadir que... Mulțumesc, doamna președinte, și eu vreau să adaug faptul că sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Eu cred că ține de cinstea comisiei noastre parlamentare și anume că vrem să fim foarte deschiși față de transparență. Avem un angajament aici, nu? Un angajament foarte clar în această comisie încă de la bun început, prioritate absolută față de acele petiții care implică copii, așa cum a spus și colega mea mea, ă, suntem întotdeauna gata să preluăm con- concluziile vizitei de la Londra și e clar că în ceea ce privește grupul nostru, munca noastră în fiecare grup politic, toate chestiunile legate de copii, de toate aceste uh, chestiuni care pot să semnul întrebării bunăstarea lor, sunt o prioritate pentru noi. Acum, rămâne sau nu deschisă această petiție, eu cred că cel mai important este să avem o concluzie și anume, uh, să încheiem tot ceea ce putem încheia și rezolva aici, ceea ce nu înseamnă că, de fapt, Comisia noastră nu se va mai ocupa de astfel de cazuri și nu va mai încerca să înregistreze progrese la nivel legislativ. Însă, petiția ca atare se învârte în cerc. De aceea cred eu că cel mai cinstit și cel mai clar și echitabil ar fi ceea ce a, să facem ceea ce a propus doamna președinte. Mrs. Pitera? Doamna Pitera. Eu vreau să mai întreb, acești copii sunt uh, nefericiți? Nu știm, sunt uh, nefericiți, nefericiți pentru că stau cu mama lor? Nu știm care este situația lor. Ar fi interesant să știm cum locuiesc, uh, au o casă, au oportunități, sunt bine îngrijiți, se bucură de o sănătate bună, au hrană, au educație adecvată, au nevoie de ajutor psihologic, nu știm, nu știm nimic din toate astea, nu știm decât uh, ce se întâmplă din perspectiva unuia dintre părinți și nu știm deloc uh, ce cred copiii. Am putea să ne interesăm dacă copiii sunt bine. Am putea să ne adresăm serviciilor sociale, să întrebăm dacă acești copii sunt uh, uh, într-o stare normală, pentru că, da, ei cumva sunt în mijlocul unei dispute, chiar dacă sunt mici, ei sunt, uh, au niște drepturi, să nu uităm acest lucru. Aveți mare, mare dreptate și vă mulțumesc și ne întoarcem la chestiunea principală, bunăstarea copiilor. Colegii au spus diverse lucruri și m-am gândit și eu ce putem să facem. Inițial am zis să închidem petiția pentru că am mai fost aici petiția anul de trei ori și mi se pare că am epuizat uh, acest demers și că nu cred că putem să facem mare lucru. Pe de altă parte, colegii au sugerat că da, să închidem această petiție, dar după ce o închidem, să o trimitem ca și referință și, ca, și spre examinare la grupul de lucru pentru să, să, bunăstarea copiilor, ca ei eventual de acolo să poată să formuleze, să formuleze un raport. Cred că așa am putea să facem lucrurile. Doamna Evi, eu nu sunt de acord cu colega Pitera, deoarece noi nu putem noi să lansăm o anchetă în legătură cu uh, ce se întâmplă cu acești minori. Nu avem competențe în acest sens. Noi avem menirea de a ne asigura că drepturile ambilor părinți de a-și vedea copiii sunt respectate pe deplin. Este foarte clar, pentru părerea mea, și cred că aici cu toții suntem de acord că este vorba de interesul superior al copiilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să intrăm în niște detalii și într-o anchetă care nu ține deloc de competențele noastre. Doamna președintă, eu am interpretat într-un fel inter intervenția doamnei Pitera în sensul că am putea, omenește vorbind, să ne interesăm de soarta acestor copii. Am înțeles că uh, Ceea ce ne spune Dana Pitera este că noi ne auzim decât o versiune, că avem două versiuni cel puțin, două uh, fețe ale medaliei și că nu auzim tot timpul decât uh, ce spune unul dintre părinți și nu celălalt și nu copilul și că lucrurile astea trebuie înțelese aici, în această aulă. Și atunci îi întreb pe colegi, putem să facem treaba asta, să închidem petiția? și apoi trimitem această petiție către deliberări la grupul de lucru pentru copii. Da, cred că toată lumea este de acord. Foarte bine, vă mulțumesc. Și, domnule petiționar, v-am dat deja cuvântul și îmi pare rău că nu prea mai avem timp. Trebuie să încheiem cu acest dosar. Mulțumesc tuturor celor care au venit aici, mă refer la petiționari. Acum puteți să părăsiți sala pentru că mergem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este ceva cu totul și cu totul diferit. Este vorba de siguranță alimentară și uh, acordul de liber schimb. Ioana Zvabe este petiționar și acord cuvântul pentru 5 minute. Thank you. As the host... Mulțumesc în condițiile în care aproape că am uitat despre scandalul cu carnea de cal, atât noi cât și toți consumatorii, uh, eu aș dori să readuc uh, un astfel de scandal uh, legat de carnea de cal înapoi în atenția publică. Eu cred că e vorba de sănătatea populației care este afectată aici și Comisia ar trebui să ia măsuri imediat. Mulțumesc Comisiei PETI pentru că mi-a permis să vin aici să prezint această um, petiție care se referă strict la nivelul de siguranță a cărnii de cal importată uh, în Uniunea Europeană. În fiecare an, mii de tone sunt importate în Uniunea Europeană, în Belgia, Franța, Italia și țările de jos, Mm, e vorba de carne care vine în principal din America de Nord și din alte uh, continente unde nu există, pentru că nu se consumă această carne, anumite norme veterinare de siguranță. Uh, în Uniunea Europeană nu s-au făcut uh, nu sunt preconizată decât uh, lucruri legate de cai care uh, au, care uh, au un tratament medical permanent și care sunt vizați de veterinar. Numai aceia vor fi urmăriți. Este foarte clar că există mari lacune în legislație când vine vorba de identificarea acestor cai care apoi merg la abatoare este foarte clar că sistemele noastre de control și de inspecții uh, sunt extrem de lacunare, care au fost identificate și de Agenția Internațională care se ocupă de treaba asta și și Comisia, Oficiul Veterinar și de Siguranță Alimentară a tras astfel de semnale de alarmă. Petiția a fost depusă în aprilie, aprilie 2014 și am făcut o campanie în acest, uh, uh, de atunci încoace. De atunci încoace Comisia a interzis importul de carne de cal din Mexic pentru că a arătat că autoritățile mexicane nu sunt în stare să facă verificări așa cum trebuie și să se asigure că nu există în această carne de, de, de cal anumite substanțe periculoase. Însă există în continuare probleme de sănătate uh, în legătură cu carnea de cal exportată, din cana, exportată din, spre Canada și Argentina. Aceste țări, după părerea noastră, nu au luat măsurile care se impun în legătură cu sănătatea acestei aceste populații de cai. În fiecare an, uh, zeci de mii de cai sunt transportați și apoi trimiși la uh, abatoare din Statele Unite către Canada, acolo ei uh, sunt sacrificați și apoi sunt uh, importați în Europa. Anul trecut uh, am avut un uh, raport uh, pe Canada care arăta foarte clar că uh, nu se fac suficiente controle și inspecții în legătură cu carnea de cal uh, importată pe filiera americană și canadiană spre Europa în aceste condiții nu este clar, nu e garantat că acești cai nu au fost tratați cu uh, substanțe care nu au ce să caute în mâncarea animală și uh, în hrana umană. Această petiție a fost semnată inclusiv și de către uh, um, membrii Comisiei PETI și din, din acel moment al semnalului de alarmă, Comisia a, s-a angajat să facă mai multe lucruri în legătură cu certificatele de uh, import, în legătură cu verificările din Canada și în legătură cu perioadele de carantină pentru uh, acești cai sacrificați în Canada. În Canada. Însă, în ciuda acestor uh, măsuri, este foarte clar că uh, anumite cantități de carne, de carne de cal uh, pe filiera americană și Canada vor conține substanțe care nu au ce să caute în uh, hrana noastră. Și este foarte clar că uh, e vorba de substanțe care sunt interzise în Europa, dar care în America sunt foarte bine consumate și nu sunt interzise. Noi considerăm că măsurile de la Comisie nu se ocupă de fapt deloc uh, de problemele legate de problemele de, deci de trasabilitate și de sănătate animalelor. Sunt uh, probleme legate de sănătatea cailor și așa mai departe, dar și de bunăstarea acestor animale care merg la sacrificare. Cât privește Argentina, se pare că situația este satisfăcătoare, iar autoritățile competente uh, au um, întârziat cu introducerea anumitor um, uh, labelizări și etichetări um, pentru uh, trasarea substanțelor din carnea de cal și atunci declarațiile de vânzare nu sunt suficient de pline de acuratețe. În Argentina, majoritatea noilor medicamente antibiotice, antiparazitare, pot fi cumpărate de oricine fără rețetă și um, veterinarii și fermierii ne-au spus și au recunoscut că o serie de medicamente sunt administrate uh, acestor animale fără niciun fel de rețetă, după care sunt sacrificate și importate în UE. Nu am mult timp la dispoziție, însă vreau să cer comisiei uh, să nu uite că va avea loc sau să nu uite că trebuie să um, prezinte un raport în acest sens înainte de sfârșitul acestui an, așa s-a angajat. Este foarte clar că calitatea, siguranța cărnii de cal importată în, în UE este sub semnul întrebării. Comisia trebuie să ia măsuri și să se asigure că carnea de cal importată în țările terțe care nu îndeplinește eh, condițiile de calitate și siguranță să, uh, nu mai poate să mai intre în Uniunea Europeană, uh, inclusiv carnea din Mexic. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. And since the other... Mulțumesc! Cum uh, petiționarul cu cazul portughez nu este prezent, dar cum răspunsul ar fi același pentru ambele cazuri, aș invita Comisia Europeană să ne spună care este răspunsul. Domnul Blumenthal. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc doamnei Schwab pentru prezentarea acestei petiții, uh, numele comisiei. Eu mulțumesc acestui colectiv pentru că ei fac multe lucruri pozitive în legătură cu um, sănătatea și siguranța. Este o chestiune tehnică și aș dori să vă fac o scurtă introducere în legătură cu regulile și normele actuale în vigoare în european Europeană în legătură cu carnea importată. Știți că avem o serie de reguli armonizate în uh, Uniunea Europeană în legătură cu sănătatea animalelor și bunăstarea lor înainte de uh, sacrificare. În, uh, și avem și un sistem de importuri extrem de bine pus la punct carnea importată, produsele importate trebuie să îndeplinească regulile din Uniunea Europeană, reguli și norme în vigoare. Autoritățile competente din țările exportatoare, țările terțe, trebuie să certifice cum că sunt deplinite aceste norme și trebuie să facă acest lucru prin intermediul certificatelor oficiale. Mai mult decât atât, atunci când carnea pătrunde pe teritoriul UE, la punctele de vamă, Uh, există controle și mai sunt și alte inspecții la fața locului care se asigură că se, uh, se respectă normele UE. În ce privește cazul de față în care s-au uh, observat că există resturi sau de medicamente în carnea de cal, e bine, asta s-a făcut în urma inspecțiilor de monitorizare care au fost aprobate de Comisia Europeană. DG la care a făcut uh, trimitere Dr. Schwab, face tot timpul inspecții și auditori care să uh, constate dacă autoritățile veterinare sunt conștiente de riscuri, dacă uh, s-au respectat regulile sau nu și așa mai departe. Dacă țara terță exportatoare nu dă garanțiile cerute de comisie, se poate împiedica uh, intrarea cărnii pe teritoriul UE până când țara se conformează și poate să dea garanțiile necesare. Mai există o posibilitate ca Comisia să trimite recomandări acestei țări terse care trebuie să fie urmate de această țară, iar uh, biroul veterinar uh, european verifică conformitatea și auditează. Așa s-a întâmplat Până acum am avut uh, inspecții în Canada în ultimii ani și niciuna nu a arătat uh, cum că ar exista un risc uh, grav al acestei cărni pentru sănătate. Noi nu am avut astfel de rezultate. Știți bine că Uniunea Europeană are acorduri veterinare cu Canada și în acest context, uh, autoritățile noastre se întâlnesc cu omologii lor uh, uh, și um, există um, tot timpul contact în legătură cu, car- cu calitatea cărnii importate în UE. Într-adevăr, s-au îmbrățit lucrurile în ultimii ani, sistemul s-a îmbunătățit. Însă, așa cum spune doamna Schwab, Anul trecut, un astfel de audit a arătat că situația nu era pe deplin satisfăcătoare în Canada și că trebuia ca să se dea garanții în continuare. De aceea, Comisia a hotărât să modifice certificatele de import. This uh, amended certificate comes in place și în momentul în care nou regulament va intra în vigoare, se vor lua măsuri excepționale care deja există uh, în Uniunea Europeană și animalele vor trebui tratate conform regulamentului uh, din, uh, și reglementărilor din programul anual. Deci, așa vom rezolva una din problemele principale ale petiționale, și anume că și în Regatul Unit cai sunt uh, sacrificați în 48 de ore și vânduți imediat. Nu vă, uh, mai, vor mai putea să se întâmple așa lucrurile. Vor rămâne șase luni carcasele pentru verificare de către autoritățile canadiene. Deci aceste modificări vor fi o mare îmbunătățire, au fost discutate și acum ar trebui conform obligațiilor internaționale, să fie notificate țărilor terțe implicate pentru a le da posibilitatea să facă observații și ne așteptăm să avem o adoptare la începutul anului următor. Mi se pare că, într-adevăr, vom avea o îmbunătățire și un mare pas înainte. Cât privește Argentina, permiteți-mi să spun că dacă se face un audit acolo, uh, S-a făcut acolo un audit anul trecut și constatările au fost că, în ciuda unor slăbiciune identificate, sistemul de control argentinian poate oferi garanțiile necesare pentru certificarea cărnii de cal, astfel încât aceasta să poată fi exportată. Pentru Brazil și Uruguay nu avem încă rezultate și odată ce le vom avea, ele vor fi publicate și deci vor fi la dispoziția opiniei publice. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim foarte mult și dăm acum cuvântul colegilor pentru dezbatere. Doamna Hazekamp. Mulțumesc. Voiam să mulțumesc petenților pentru semnalarea acestei probleme importante. În ultimii ani am avut multe scandaluri legate de carnea de cal care nu vizează doar sănătatea publică, ci și uh, condițiile de tratament aplicate animalelor. Problema cărnii de cal vândute în Europa e că um, această carne vine de la animale de companie sau de curse și că acestea sunt tratate cu medicamente care nu ar trebui să intre în lanțul alimentar. Aceste animale au fost transportate vii mai multe zile înainte să ajungă la abator și multe dintre ele se îmbolnăvesc sau sunt rănite sau au murit chiar în timpul transportului. Mai mult decât atât, standardele europene adesea sunt ignorate în aceste abatoare. Consumul de carne de animal prezintă un risc sanitar mai ales când e vorba de carnea de cal. Cum spuneam, nu știm adesea de unde vin acești cai și există un risc însemnat să fi fost tratați cu medicamente pe care n-am vrea să le avem în farfurie. Am câteva întrebări pentru comisie. Ceea ce privește cai din Statele Unite transportați în Canada. Ne puteți spune când uh, această propunere de reședință obligatorie de șase luni va începe să fie pusă în aplicare? Și n-ar fi bine să fie implicate și alte țări, nu doar Canada? Adică toate țările unde se sacrifică animalele? Și cum intenționează Comisia să-i rezolve problema cărnii de cal uh, canadiene tratate în Statele Unite cu substanțe clar interzise la noi și pentru care nu se poate stabili o limită maximă a rezidurilor. Și ultima întrebare. Ne-am confruntat cu multe scandaluri <coughs> legate de carnea de cal, nu doar din afara Uniunii, ci și din Uniune. Deci Comisia ar fi de acord că bunăstarea oamenilor dar mai ales bunăstarea cailor, ar avea mm, de beneficiat maxim dacă n-am mai importa și am interzice vânzarea de carne de cal în Europa, indiferent de origine. Mulțumesc. Jude. Jude. Mulțumesc. Preiau imediat stafeta de la colega din spatele meu de la ultima intervenție, e clar că încrederea noastră în lanțul alimentar uh, a suferit mult în ultimii ani în urma scandalului legat de carnea de cal și chiar dacă vin dintr-o țară unde aveam impresia că nu mâncăm prea multă carne de cal, iată am aflat că, deși nu știam, mâncăm destul de multă și, prin urmare, se manifestă o îngrijorare marcat, destul de marcată. Dar eu vreau să am o altă perspectivă legată mai mult de a doua petiție, cea legată și de acordurile de liber schimb și situația cu Canada și uh, acordul de schimb comercial uh, cuprinzător care probabil ne va fi uh, trimis spre aprobare anul următor. Uh, Cred că ar merita să ne gândim puțin mai mult la felul în care uh, tratăm această petiție în continuare. Și dacă pot parafraza comisia, s-a început cu n-au existat dovezi ale unei probleme sistematice în Canada. Canadienii au introdus măsuri de mânătățire, dar încă nu Mm, avem de face cu o situație mulțumitoare. După ce am citit raportul uh, din audit, de după auditul la Autoritatea Sanitar-Veterinară din mai anul trecut, uh, se pare că există totuși îngrijorări serioase legate de carne de cal. Deci mi se pare puțin um, ciudat cum e prezentată situația. E bine că se îmbunătățește situația, că Uh, avem o actualizare în ceea ce privește certificatele de import pentru carnea de cal, dar dat fiind că vorbim și cu canadienii și cu americanii despre o cooperare reglementară și convergență în ceea ce privește standardele SPS și felul în care vor influența ele relațiile noastre comerciale, aș propune să trimită mai departe aceste petiții la Comisia pentru Comerț și pentru Mediu, pentru că ele ar trebui să influențeze discuțiile din respectivele comisii pe partea de mediu, în legătură cu supravegherea urmărilor scandalului căi de, uh, cărnii de cal și, uh, pe de altă parte, la Comisia pentru Comerț uh, există clar un impact asupra negocierilor standardelor SPS. Și cred că ar fi util să să discute ceva mai detaliat. Avem un grup de monitorizare în Comisia pentru Relații Comerciale concentrat pe relația cu Canada și poate ar fi bine să cerem președintelui Comisiei să se vorbească concret despre aceste subiecte, să se vadă care e legătura din perspectiva îngrijorărilor Comisiei și, și ale autorității sanitar veterinare FAO. Uh, FVO pentru a vedea ce repercursiuni vor fi asupra acordului. Cam acestea ar fi întrebările mele. Mulțumesc. Mulțumesc. Uneori e plăcut să prezidezi această comisie când vezi că ai colegi care sunt implicați în alte comisii legislative care să creeze punți între această comisie și celelalte, ceea ce este extrem de util și uh, Sper să uh, încurajăm genul acesta de cooperare care să fie încă și mai puternică. Și acum domnul Voicicovski. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc și pentru petiție, care e foarte importantă. Susțin întru totul principiile ce stau la baza ei. Vin din Polonia unde practic nu se mănâncă carne de cal, cu mici excepții. Pentru noi calul uh, e un animal special, cu rolul lui în tradiție și în istorie, deci nu prea avem obiceiul să mâncăm carne de cal. Dacă ar fi după mine, n-aș avea nicio problemă să susțin interdicția de a se consuma carne de cal, pentru că e vorba de animale foarte apropiate de om, cum sunt câinii și pisicile, deci avem o atitudine diferită față de ele. Însă realitatea e așa cum e și adesea caii sunt crescuți pentru consum. Nu cred că o să reușim noi să schimbăm acest lucru. Calul e singurul animal care participă la Jocurile Olimpice, de exemplu. foarte adesea caii care participă la competiții sportive sunt consumați. Sunt sacrificați și apoi consumați. Probabil că se consumă carne de la cai care au concurat în cadrul jocurilor olimpice. Eu cred că ar trebui să facem tot ce se poate, astfel încât să garantăm uh, un tratament optim pentru aceste animale atât de apropiate de om. Trebuie să ne folosim de toate posibilitățile oferite de reglementările veterinare. Ar trebui să menținem standarde de control foarte ridicate ca să garantăm bunăstarea animalelor. Așadar, încă o dată, vreau să spun, susțin petiția, mă bucur că a fost depusă și cred că trebuie luată foarte în serios. Mulțumesc! I, I have no more speakers on my list. Nu mai am alți oratori înscriși pe listă, așa că, în consecință, am să dau din nou cuvântul petentei două minute. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul pozitiv pe care l-a suscitat această petiție. Unul din punctele la care s-a referit domnul Văcicovski este că există uh, mare parte din aceste animale, acești cai, care sunt utilizați pentru activități sportive și n-ar trebui să ajungă în farfurile noastre, pentru că ei suferă tot felul de tratamente, primesc antiinflamatoare, uh, există o interdicție uh, Uh, ar trebui ca acești, aceași, acești cai să fie excluși din lanțul alimentar. Și noi știm foarte bine că în uh, SUA, de multe ori, uh, acești cai sunt pur și simplu duși la abatoare și exportați în UE. Acum, măsura propusă de către Comisie e clar că reprezintă un progres, însă nu va rezolva problema. Nu va rezolva problema când vorbim despre cai, care Știm foarte bine că nu au avut un dosar medical ținut uh, la zi și pentru acei cai uh, e clar că avem nevoie de o altă atitudine și atunci nu există niciun motiv pentru care oameni, mă, caii aceștia ar trebui să intre în Uniunea Europeană pentru că pur și simplu uh, nu se poate garanta validitatea și seriozitatea documentelor însoțitoare a celor E vorba de 70% din uh, totalul de cai ce sunt uh, duși la abator în Canada. Noi suntem o, o piață de export imensă pentru acele animale. Așa că vă rog să vă gândiți, dacă punem o, o astfel de regulă, o cerință de reședință de șase luni, nu se rezolve asta problema. Un cal poate a trăit timp de 10 ani în SUA și a primit timp de 10 ani de zile tot felul de droguri și de medicamente. Și uh, nu știu dacă acestea dispar așa într-o dată în momentul în care respectivul cal este sacrificat. Apoi sunt încântată să aflu că membrii comisiei acesta consideră în mod foarte serios această petiție și uh, su- au sugerat sau transmiteți mai departe către Comisia pentru Mediu. E clar că există aici niște legături uh, foarte evidente. Eu am speranța că și dumneavoastră o să mențineți petiția deschisă. Doamna președinte, da, mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să încerc să fac un rezumat și dacă sunt colegi care nu sunt de acord, vă rog frumos, nu ezitați, ridicați mâna. Aș propune felul următor, ca la prima petiție 7203 uh, pe 2014 să o închidem, pentru că avem un acord de liber schimb cu Canada, care e funcțional, dar trimitem această petiție spre informare către Envi și către INTA și specificăm în momentul în care petiția pe care dumneavoastră tocmai ați prezentat-o. Ei bine, aceasta, de fapt, uh, provoacă oarecare uh, nedumeriri. De aceea trebuie să o menținem deschisă și să solicităm informații din partea Ministerului Sănătății din noștri din SUA pentru că e clar că e nevoie de informații suplimentare, de documente la care să putem face trimitere ulterior, uh, în cazul în care avem alte petiții asemănătoare. De aceea v-aș propune acest lucru. Acum, ambele dintre ele, ambele petiții, vor fi preluate în mod formal de către INTA, Comisia Parlamentară INTA și de către ENVI. Închidem uh, una dintre petiții și o 11-21 menținem deschisă pentru că are o perspectivă mult mai largă. Și e clar că Uh, avem uh, cu Canada deja un acord de liber schimb, deci e clar că prima petiție e un pic depășită. Putem face acest lucru? Foarte bine. Jude, te rog. Da, în principiu aș fi de acord, dar ca să fie clar, Acordul de liber schimb cu Canada a fost finalizat în materie de negocieri, însă Parlamentul acesta încă nu l-a ratificat. Deci nu e chiar așa de funcțional Uh, e în continuare în anticamera unde trebuie să fie uh, ratificat. Așa că nu spun neapărat că trebuie neapărat de, redeschisă uh, petiția, însă vreau să fie foarte clar, să nu cumva să creadă oamenii că avem deja acordul și că el e funcțional. Da, dar asta nu o să schimbe nimic. Faptul, faptul că uh, contextul în care această petiție a fost redactată și înaintată către noi oglindește, de fapt, o perspectivă diferită și un scenariu diferit, nu? Uh, eu în continuare cred că o să trebuiască să transmitem conținutul acestor petiții mai departe către cele două comisii. Și e clar că e foarte important ca cea de-a doua petiție să rămână deschisă. Putem face acest lucru? Bun, Judy dă din cap, înseamnă că toată lumea e fericită, așa vom face și vă propun să trecem mai departe. Mulțumesc doamnei petițional pentru faptul că ne-a prezentat acest subiect și pentru faptul că ne-a prezentat și cealaltă petiție. Vă mulțumim pentru asta și vom menține legătura. Și acum trecem la punctul 14. E vorba de petiția 0812. Doamna Hazecam, vreau să interveniți, vă rog. Cu microfon, vă rugăm. Could you use the microphone, Sorry. please? Um, da, scuze. Sunt de acord cu concluzia dumneavoastră, însă aș avea, am, am adresat niște întrebări către comisie. Și poate comisia să vină și să ne lumineze pe aceste chestiuni? Sau așteaptă pe mai târziu? Având în vedere că avem o cooperare excelentă cu comisia, consider că vom primi răspunsuri la întrebările adresate doamna Hazenkamp. Și puteți să faceți acest lucru în scris. Transmiteți către secretariat. Așa vom proceda. Sunteți de acord? Bun, foarte bine, vă mulțumesc. Și mulțumesc, doamna Hazenkamp, că ne-ați uh, amintit acest lucru. Bun, vă propun să trecem deci la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 14. Petiția. Petiționarul nu este prezent, de aceea am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you, Mr. Chair. Um, first of all... Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate, eu cred că este important să exprimăm aprecieri din partea Comisiei față de contribuția pe care o fac donatorii față de sistemul de sănătate din Europa. E clar că n-am avea niciun fel de sisteme de salvare, de urgență, de oncologie, Uh, fără o contribuție din partea donatorilor de sânge, din partea cetățenilor. Cu toate acestea, este foarte important să înțelegem că în momentul în care vorbim despre aceste activități, există un lanț întreg de etape și că sistemul trebuie să fie organizat. Primul pas reprezintă cel al donatorului și anume donează sângele. Acest sânge este testat Uh, ulterior, există două căi ce vor fi urmate pentru plasma. Mai întâi, plasma este procesată, stocată sau distribuită către spitale și atunci este utilizată pentru probleme de sângerare, cum ar fi, de exemplu, pe timpul operațiilor, operațiilor chirurgicale, sau, dacă nu, Plasma aceasta este preluată prin intermediul Crucii Roșii de diferite instituții sau diferiți actori, deci o sursă de aprovizionare. Deci aceasta ar fi un prim, o primă cale. A doua posibilitate e când plasma este transmisă către uh, laboratoare farmaceutice sau uh, care produc medicamente. Și atunci un proces de filtrare și atunci ajungem în produse derivate din plasmă uh, hemoglobină care este utilizată pentru mulți pacienți într-un evantai destul de larg de boli sau insuficiențe și atunci e clar că această plasmă este preluată de uh, sectorul privat, în care există o solicitare din ce în ce mai mare în acest sens. În consecință, există deci două seturi de legislație europeană aplicabilă, având în vedere aceste două posibilități donarea, testarea și colectarea sângelui ține de un bloc legislativ european și pașii ulteriori înspre distribuirea către uh, spitale, transfuzii, uh, utilizarea acestei plasme, de asemenea este uh, legiferată, însă în momentul în care această plasmă este transmisă mai departe către laboratoare farmaceutice, atunci avem o legislație diferită, legislația farmaceutică ce se aplică. Nu trebuie să uităm faptul că Tratatul de funcționare al Uniunii Europene limitează sfera de acoperire a acestor legislații europene referitoare la sânge și uh, uh, plasmă la aspecte de calitate și de siguranță. În momentul în care vorbim despre monitorizare, despre aspecte bioetice, așa cum se uh, menționează în petiție, aceste aspecte, de fapt, sunt sub răspundere la nivel național în cele 28 de state membre. Acum, în ceea ce privește eventuale plăți, salarii pentru donatori, elementele etice subliniate de petent, și anume principiul acela de voluntariat, donație fără plată. Mai întâi este foarte important să amintim faptul că profesioniștii din domeniu sunt de părere că ideea unei eventuale plăți s-ar putea ca donatorii să uh, nu fie de acord. De aceea e nevoie de o bază voluntară pentru a putea astfel menține calitatea și uh, exigențele de uh, securitate. Și atât legislația europeană pe sânge și uh, cea farmaceutică se referă la acest aspect. Deci blocul legislativ european ca atare și legislația farmaceutică solicită o încurajare puternică din partea statelor membre de a se asigura că aceste donații se fac pe bază voluntară și fără plată. Însă nu este un principiu obligatoriu. În momentul în care un stat membru dorește acest lucru, atunci acest principiu uh, poate fi modificat la nivel uh, național. Și multe state membre fac acest lucru și la final acest lucru oglindește de fapt realitatea din sector. Observăm că în timp ce mai multe state membre mențin baza aceasta voluntară, există și câteva state membre în care activitatea aceasta de donare a sângelui și de a plasmei pentru laboratoare farmaceutice este importantă și pentru a asigura aprovizionarea de astfel, cu astfel de produse în Uniunea Europeană. Și atunci, în final, vreau să vă atragem atenția și asupra unui raport pe care Comisia îl va publica cât de curând în ceea ce privește implementarea legislației referitoare la sânge, mai ales principiul acesta al donării pe bază voluntară fără plată. Și veți vedea atunci că mult, mare parte din statele membre solicită, de fapt, o aplicare a acestui principiu uh, bază voluntară și fără plată. Cu toate acestea, în practică, implementarea nu e chiar așa de simplă și um, teoria ca teoria. Deci nu e foarte simplu să faci o distinție între ceea ce înseamnă o plată, plată pentru donator, deci din care el obține un profit, și o compensație, ceva care se acordă în așa fel încât să fii sigur că vei mai avea în continuare oameni care vină să, să vină să doneze, spre exemplu, eu știu, să se ramburseze prețul biletului de, auto, de autobuz și așa mai departe. Deci, chiar dacă principiul acesta de voluntariat este neobligatoriu, în practică nu e întotdeauna chiar așa de simplu să definești în mod clar uh, diferența între uh, cele două situații. Doamna președinte, mulțumesc. Acum colegii pot interveni, doamna Pitera. Nu, doamna Besera. Gracias, președinta. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să spun comisiei că îi mulțumesc pentru toate aceste detalii și toate aceste explicații și uh, ne bucurăm să aflăm că acest, rafor, acest raport de, uh, va fi publicat cât de curând. Cât de curând, adică anul acesta sau la finalul acestei luni? Bun, o să-mi spuneți după. Eu ce vreau să subliniez înainte de toate este că Există principiul de subsidiaritate care se aplică în ceea ce privește aspectele bioetice la care dumneavoastră v-ați referit, însă este foarte sigur că medicamentele care și plasma derivată din sânge sunt vitale pentru industria farmaceutică, sunt foarte utile din punct de vedere terapeutic și pentru multe boli. Și deci, trebuie să ne asigurăm că vom avea o legislație comunitară care să reglementeze acest lucru, aceste medicamente. Acum, da, există anumite aspecte care sunt reglementate, s-a văzut asta, dar de asemenea e un regulament care datează deja de 12-13 ani. Și deci, din informația pe care o am eu din partea comisiei, aș dori să spuneți dacă am dreptate sau nu, care este punctul nostru de vedere. Știu că nu există dorința de a revizui acest regulament în timp ce cadrul în care se acționează în momentul de față în Europa tema acestor medicamente este un cadru care este uh, pus sub semnul întrebării, atât în Parlamentul European, în diferitele grupuri de lucru, în diferitele comisii parlamentare, în sfera civilă, în societatea civilă, în multe domenii. Pentru că modelul actual de acces la medicamente, care se referă la brevete, care se prevede la sistemul de producție a medicamentelor, investiții din uh, partea autorităților publice în cercetare, în producerea medicamentelor, e clar că e nevoie de o concordanță și, dincolo de aceste întrebări adresate Comisiei, eu cred că ce ar putea decurge din această dezbatere este ca, pe de o parte, da, așa cum spuneau înainte colegii mei, uh, referitor la petiția precedentă, uh, referitor la carnea de cal, aș fi vrut să transmitem această petiție mai departe către Comisia ENVI, care are expertiza necesară pentru a face în așa fel încât aceasta să progreseze și apoi, din alt punct de vedere, din punct de vedere al Comisiei Europene, aș dori să știu dacă uh, sunteți cumva de părere că trebuie să facem o analiză referitoare la revizuirea acestor directive în acest cadru uh, referitor la uh, cercetare și acces la medicamente. Și în același timp aș fi vrut ca din partea comisiei noastre să putem să o întrebăm și pe Agenția Europeană pentru Medicamente. Nu? Pentru că mi se pare că avizul său, uh, poziția sa ar putea fi extrem de pertinente în acest caz. Mulțumesc! Thank you. I have no more speakers on my... Mulțumesc, nu mai am vorbitor pe listă și eu aș dori să cer comisia, așa cum spus doamna Visera, să vedem ce se întâmplă cu acel sondaj pe care l-a efectuat comisia în ceea ce privește implementarea măsurilor legate de uh, donarea gratuită, voluntară a produselor din plasmă și așa mai departe. Ne-ați promis un raport în legătură cu acele anchete, se termină aproape anul. Ce se întâmplă? Acel sondaj a avut loc? Ce rezultat obținut Vă rog frumos. Nicio problemă. Vă mulțumesc pentru întrebare, vă mulțumesc pentru <clears throat> ce ați spus. Trebuie spus că raportul va apărea la începutul lui 2016 suntem în faza de finalizare la comisie și așadar foarte în curând veți putea vedea acest raport și veți vedea cum statele membre implementează principiul uh, donării voluntare și gratuite, dar vom vedea de asemenea ce probleme eventuale apar când se implementează legislația actuală, pentru că ea, de fapt, are 12 ani deja, iar uh, este foarte clar că nu acum pot eu să spun dacă această legislație într-adevăr și-a trăit uh, vremea, însă probabil că acest uh, raport va fi ocazie pentru a repune discuție acest legislativ. Da, dragi colegi, petiționarul nu este aici, și uh, înseamnă că mie îmi revine sarcina dificilă de a face un rezumat. După părerea mea, trebuie să menținem petiția deschisă până când vom avea raportul final și petiția și raportul respectiv trebuie să parvină, bineînțeles, și Comisiei Envie, așa cum a sugerat doamna Fesera, să fim în legătură cu cei de la Agenția pentru Medicamente, să vedem ce informații au și ei Comisia. Noi la Comisie lucrăm mm, în strânsă cooperare cu Agenția Europeană pentru Medicamente. Da, deci nu mai facem noi un efort în plus, spune doamna președinte, e foarte bine. Și oricum răspunde domnul de la Comisie, poate că n-a fost clar, dar chiar și când e vorba de produse farmaceutice, să nu uităm că elementele legate de colectarea și donarea produselor de plasmă și sânge, ele intră oricum în domeniul legislației care reglementează sângele. Este foarte clar că orice modificări în domeniul acesta al uh, sângelui afectează direct produsele farmaceutice care folosesc produse din sânge și plasmă. Da, e foarte interesant, spune doamna președinte, așteptăm deci raportul acesta când se va publica yen și atunci facem cum am spus, menținem petiția deschisă, așteptăm raportul, vom parcurge, îl vom analiza și între timp trimitem petiția spre informare către Comisia MV. De acord? Vă mulțumesc! Haideți să trecem acum la punctul 15. Petiția 493 per 2014 în ceea ce privește interzicerea generală a medicamentului diclofenac, avem o situație unică, pentru că unul o deputată, doamna de Beatriz, este cea care prezintă această petiție. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Adevărul e că se reprezint aici și se vorbesc în locul unui petent pentru o petiție precum aceasta e ceva destul de ciudat încă de la bun început, pentru că în ședința noastră am vorbit despre securitate, bunăstarea copiilor, am abordat și chestiuni farmaceutice, de siguranță alimentară și iată că acum vorbim despre diclofenac. Vorbim de asemenea și de mediul înconjurător, vorbim în același timp și de eficiență energetică, vorbim de o serie întreagă de aspecte care sunt legate, interdependente, ca de obicei în Parlament. Toate lucrurile au o importanță uh, și o pertinență transversală. În, la un moment dat, Uniunea Europeană a aprobat diclofenacul în diferite state membre în Spania a fost utilizat în 2013 și Agenția Europeană pentru Medicamente anul trecut, într-un prim raport, a limitat utilizarea acestuia și acum un an de zile, într-un aviz pe acest, această chestiune, am cerut un aviz Comisiei Europene care să ia măsuri imediate. De ce vorbim despre importanța uh, acestor măsuri în ceea ce privește utilizarea diclofenacului în Spania? Pentru că în Spania avem uh, uh aveam o proporție foarte importantă ca, care utilizează de vulturi și vreau să vă prezint contextul. Da, știu, Comisia anul trecut s-a referit la acest raport de anul trecut dar, având în vedere că Agenția Europeană pentru Medicamente nu recomandă um, interzicerea acestui uh, medicament uh, în mod explicit, e clar că e nevoie de măsuri și trebuie ca statele membre, în momentul în care acestea au măsuri, să le prezinte mai departe către Comisia Europeană și mai mult decât atât să prezinte și un plan național de acțiune. Având în vedere solicitările petentului, eu ce aș vrea să subliniez înainte de toate este faptul că există un punct de competență clar europeană și anume protecția mediului înconjurător. Pentru că utilizarea diclofenacului are consecințe, în mod clar am în vedere uh, populația de vulturi. Și, în al doilea rând, aș dori să vă spun că Uniunea Europeană are uh, dar, datoria de a proteja pădurile europene, așa cum scrie în directivă. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană s-a pronunțat împotriva utilizării diclofenacului și de altfel a um, avut loc un summit uh, la nivel de ONU pe acest subiect și acest medicament este interzis în foarte multe părți ale lumii, având în vedere consecințele acestea. Acum nu știu, profit de ocazie pentru că fac această intervenție ca și reprezentant al petentului pentru a mă referi și la punctul său de vedere, ca și la punctul meu de vedere, și anume care sunt măsurile pe care considerăm că ar trebui să le luăm. Pe de o parte, Comisia Europeană, noi am vrea să țină seama de situația specială a Spaniei, care are nevoie de un răspuns foarte specific către autoritățile spaniole pentru a putea proteja vulturii. Pe de altă parte, trebuie să știm cum anume, până la ce punct Comisia solicită o respectare a acestor măsuri propuse de către Agenția Europeană pentru Medicamente și uh, dacă s-a obținut un plan național de acțiune la nivelul Spaniei și dacă se uh, monitorizează aproape care sunt efectele directe pe care diclofenacul le poate avea asupra populației de vulturi și dacă eventual se gândește la interzicerea acestui uh, medicament. Și mai mult decât atât, dacă nu cumva se pot promova uh, produse alternative care se află pe piață și care pot duce la anumite beneficii. Aceste întrebări sunt adresate Comisiei și în final, pentru a înțelege exact contextul, uh, nu uitați că e vorba de una din principalele inițiative pe care le dezvoltăm în Uniunea Europeană, și anume conceptul de economie circulară. Și aici e vorba de economie circulară. Și aici e vorba de menținere și de prezervarea mediului înconjurător, de bogăție, de biodiversitate, o chestiune de sănătate. Și în încheiere, aș dori să mă refer la importanța pe care o are aspectul de dezvoltare, legislația, Uh, nu uitați ce s-a întâmplat pe continentul uh, asiatic și care a uh, însemnat un adevărat, o adevărată daună, un adevărat prejudiciu. Dauna la nivel economic, dauna la nivel de mediu înconjurător. Mulțumesc, nimic mai mult. And now we are very much looking forward to hear the Așteptăm cu nerăbdare și reacția Comisiei, doamna Van de Stappen de la Comisie. Deci, mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc pentru această prezentare. Doamna deputată a făcut un rezumat foarte bun al situației. Petiția a fost lansată în februarie 2014 și astăzi suntem la sfârșitul anului 2015 și Comisia de atunci încoace a luat o serie de măsuri. Înțelegem ce îngrijorare a stârnit autorizarea unei versiuni generice a diclofenacului în Spania, pentru că acolo avem cei mai mulți vulturi. Însă e vorba de un produs autorizat pe piața europeană din 1993 și nu a fost semnalat niciun caz de uh, otrăvire, intoxicare a vulturilor cu acest produs până astăzi. Deci n-am avut noutăți în acest sens în legătură cu acest produs. Bineînțeles că noi am evaluat toate posibilitățile și retragerea de autorizare a acestui medicament știm că este cerută de anumiți actori, însă până acum, vă spuneam, nu avem niciun element concret care să ne permită să facem așa ceva. Legislația privind medicamentele, fie că e vorba de uz uman sau veterinar, că au, în această legislație există un concept de raport între beneficiu și risc. Agenția pentru Medicament uh, a făcut un raport în acest sens și ne-a spus că acest raport beneficiu-risc este pozitiv în acest caz. Nu putem să interzicem astfel acest medicament. Așa cum ați spus pe bună dreptate, este vorba de medicamente de uz veterinar care sunt autorizate pe, de statele membre, vorba de 5 astăzi. Este clar că situația în legătură cu diclofenacul și cu vulturi este foarte diferent, diferită. Sunt uh, state membre care nici nu au autorizat medicamentul și nici nu au vulturi. Ca să știți, numai două state membre uh, preconizează retragerea autorizației, însă ei, ei nici nu au autorizat diclofenacul și nici nu au vulturi pe teritoriul lor. Ca să revenim la situația statelor care au și populații de vulturi, dar au și autorizat diclofenacul, în acest caz uh, am conceput un plan de acțiune. Ne-am întâlnit de două ori la comisie după ce s-a publicat avizul uh, EMA, astfel încât să avem un plan de acțiune foarte clar, cu măsuri foarte clare pentru a identifica riscurile, deci ceva scris. Acest document conține toate măsurile luate pe plan național. E un document care este deja publicat și este pe site-ul Comisiei. A fost publicat în uh, luna iulie 2015, acum câteva luni, și de atunci încoace n-am primit niciun fel de reacții de la oameni sau de la alte persoane care erau interesate de această tematică. În sfârșit, în următoarele luni, Comisia, pe baza implementării efective a planului de acțiune de care vă vorbeam, între paranteze, nu putem uh, să învinuim un stat membru că nu are un bun plan de acțiune fără dovezi, atunci, toate statele membre vizate și Spania, în speță, au spus că sunt gata și pot să gestioneze riscurile. Așa s-a spus. Pentru că, da, există riscul că atunci când se folosește diclofenacul la anumite animale, um, ele, bineînțeles, că nu au fost ce uh, se așa cum trebuie. Nu s-a așteptat timpul care trebuia. Dar, dar uh, ceea ce credem, considerăm noi, este că anul viitor uh, după ce se vor scurge câteva luni de la începerea planului de acțiune, să analizăm și să vedem ce rezultate au fost obținute cu planul de acțiune, cu eșanționarea, cu controlul uh, la nivelul fermelor, unde sunt uh, creșteri de animale extensive și să vedem ce rezultate. Și atunci, dacă nu avem rezultate concludente, la comitetul permanent putem să-i trimitem pe veterinarii noștri în controle la, în statele membre și să se, să se vadă ce se întâmplă pe teren. Vreau să vă dăm asigurări că pentru noi este o chestiune deosebit de importantă. Nu ne dorim deloc să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în India, chiar dacă la scară mult mai mică. Și având în vedere legislația actuală, în domeniul medicamentelor este tot ceea ce putem să facem mai bine. Bineînțeles că mai există și alte medicamente asemănătoare care ar putea fi folosite, dar noi nu dorim comisia să indicăm ce medicamente să se folosească. Nu este prerogativa noastră, așa cum nu putem nici să interzicem un medicament pentru că ar fi alte de substituție, până la proba contrarie, atunci când se observă că, într-adevăr, populația de vulturi are de suferit într-un fel sau altul. Însă până acum să știți că nu am primit nicio dovadă nu mi s-a spus nimic concret cum care este probleme astăzi în Europa. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. The floor is open to... Mulțumesc, dragi colegi. Este joi după masă, nu e multă lume în sală, multă lume e deja la aeroport. Din păcate, eu trebuie să aștept totdeauna vinerea ca să pot să mă întorc acasă. Sperăm că în viitor vom avea o altă situație. Nimeni nu a cerut cuvântul. Așadar, dau cuvântul înapoi petentei două minute. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns foarte detaliat și clar din partea Comisiei. Însă eu, ceea ce doream să subliniez, vorbim aici de o specie care este în pericol, pericol de dispariție. Și vorbim de probleme de sănătate, probleme de mediu înconjurător. Uh, știți foarte bine ce s-a întâmplat în contextul asiatic și eu în Spania am încredere în informația dată de către comisie și anume că se vor cere date referitor la planul de acțiune. Dar nu uitați calendarul, calendarul pentru că urmează alegeri în Spania. Deci e un fapt avem un an în care am avut o serie de alegeri succesive și vom ajunge la perioada de alegeri generale, ceea ce înseamnă că luni de zile vom fi paralizați și nu vom mai avea niciun fel de acțiune definită pe aspecte precum acesta. Așa că să țineți seama de acest lucru. Aici timpul trece, lunile trec și e important pentru că paguba, dauna care se produce e ceva ce nu poate fi rezolvat ulterior. Așa că eu v-aș ruga, dacă s-ar putea, să avem ceva măsuri, acțiuni întreprinse înainte, în așa fel încât să notificăm guvernului din Spania că nu numai că e un subiect pendinte, ci că vrem ceva uh, concret la nivel operativ, chiar și inclusiv cu Agenția Spaniolă pentru Medicamente, să întrebăm ce măsuri vor lua și cum se vor asigura că acest medicament, diclofenac, va fi utilizat în mod corect. Eu cred că nu ne putem permite să tot așteptăm nu putem să avem o marjă temporală prea amplă și insist, Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat în mod clar retragerea acestui medicament de pe piață. Și în cazul în care apar aceste daune, așa că noi nu avem deocamdată niciun fel de garanție că nu vom ajunge într-o astfel de situație. De aceea cred eu că implicarea în acest sens a comisiei noastre este un lucru foarte bun odată ce vom opri, menținem petiția și până când vom primi astfel de răspunsuri. Uh, I think that the Commission has outlined Comisia cred că ne-a precizat foarte clar care e poziția sa, dar dorim în continuare ca petenta să vină cu informații mai adecvate, e sarcina sa să ne lase mai multe informații adecvate. Și o să propun următorul lucru, să stabilim un termen de două luni, începând uh, de astăzi și în această perioadă de două luni, petenta să revină să recontacteze secretariatul și să ofere informațiile pe care uh, dorește să le aducă în sprijinul petiției. Dacă e vorba de informații adecvate, noi o să trimitem, bineînțeles, și comisiei respectivele informații. Deci, vă rog să ne trimiteți aceste informații la secretariat și noi o să le trimitem mai departe comisiei și și o să spunem ce putem face. Deci, așteptăm informațiile din partea dumneavoastră. Sunteți de acord? Da. Bun. Și acum o să trecem la următoarea petiție, 59 din 2011, introdusă de Karl-Heinz Müge în legătură cu încălcarea directivei privind evaluările de impact de mediu, prin deschidere, autorizarea de deschidere a unei cariere de piatră în Pego Adsubia, aproape de Alicante, în Spania. Petentul nu este aici, însă avem la dispoziție o prezentare în PowerPoint pe care ne-a trimis-o, așa că mai întâi ne uităm la aceasta. I, can, I think we can speed up the show a bit. Cred că putem urmări imaginile puțin mai repede. You seem to know. Natalia seems to know very well what this Se pare că Natalia știe foarte bine despre ce e vorba. Deci poate ne explică. Inițial au fost trei petenți, acum uh, a rămas numai unul. E vorba de o carieră, imagini de lângă o carieră, unde constant sunt uh, explozii înregistrabile, perceptibile, demonstrate și de un seismograf, o seismogramă, instalată în, uh, la domiciliul petentului. Se pare că de curând cariera și-a extins activitatea fără autorizație uh, și fără vreo consultare, pentru că evaluarea de impact, uh, procedura pentru evaluarea de impact nu a fost respectată. Și acum informații despre contextul acestui caz. Autoritățile în martie au promis că vor închide cariera pentru că au fost multe hotărâri și în același sens, dar uh, iată, suntem în decembrie, funcționarea continuă, um, în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 6 începe exploziile și petentul este sătul să tot facă presiuni, să tot ceară, insista și pe lângă guvernul din Valencia și nu s-a făcut nimic. Thank you very much for that. Mulțumesc. Iată, foarte rapid și eficient s-a prezentat și acest uh, această prezentare. Avem uh, pe Jose Ramos Florido, reprezentant al Comisiei, căruia îi și dăm cuvântul. Președinte, efectivamente... Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Așa cum s-a semnalat în această prezentare trimisă de către petent, petiția aceasta uh, există încă din 2011 și are drept scop activitățile de extracție a unei uh, cariere care există în municipiul Pego alături de municipiul Asubia, în provincia Alicante, în comunitatea autonomă Valencia, în Spania. Petentul, în textul său, în petiția sa, atrage atenția asupra faptului că această carieră s-a extins uh, Uh, fără niciun fel de evaluare de impact de mediu și deci fără niciun fel de proces de consultare publică, nici de evaluare a efectelor pe care le-ar putea avea acest proiect, această activitate asupra mediului înconjurător. Petentul de, denunță nu numai daunele asupra mediului înconjurător, ci și pericolul pe care îl reprezintă vecin, față de vecinii din apropiere exploatarea acestei cariere și atrage atenția asupra autorităților municipale și regionale pentru a pune capăt acestei situații. Comisia Europeană, după cum bine știți, poate interveni doar în acele cazuri în care e vorba de subiecte acoperite de către legislația europeană, spre exemplu mediul de, legislația de mediu a Uniunii Europene. Acum, cum s-a spus, sunt foarte multe comunicări în scris trimise de, uh, către Comisia pentru Petiții și mai ales în ultima care se referă uh, la acest subiect în februarie anul acesta în care am încercat să facem un rezumat al întregului caz foarte complex de-a lungul anilor. Ei bine, normativa Uniunii Europene în, mediul, în materie de mediu înconjurător este aplicabilă în acest caz și e vorba de directiva de evaluare a uh, impactului asupra mediului. Ar putea fi aplicabilă de asemenea și directiva de protecție a naturii dacă se demonstrează că această carieră ar putea avea efecte asupra Natura 2000, pentru că se află aproape de o zonă protejată prin Natura 2000. Acum, directiva pentru evaluarea de impact asupra mediului figurează în anexa 1, acolo există niște criterii foarte clare referitoare la anexa 2, de asemenea care se referă de asemenea la un alt tip de cariere și am cerut autorităților spaniele, spaniole să examineze aceste cazuri, ținând seama pragurile precizate în aceste anexe. Acum, voi încerca să vă fac un rezumat. După cum vă spuneam, există o comunicare în scris, acolo figurează elementele principale. Cariera aceasta este utilizată și funcționează încă din anii 1940, secolul trecut. Deci, când nu exista niciun fel de normă de protecție a mediului înconjurător, precum cea care există în momentul de față, și Spania nici nu era membra Uniunii Europene, nici Uniunea Europeană, nu exista nimic. Acum, având în vedere că această activitate a fost extinsă în mod considerabil în 97, acest lucru ar fi necesitat ca acest nou proiect de extindere să fie supus unei evaluări de impact de mediu, și asta în conformitate cu normele în vigoare de protecție a mediului. Ce a făcut Comisia Europeană? E bine, am uh, preluat această petiție și la solicitarea Parlamentului am uh, deschis o anchetă și am avut un schimb de opinii cu, și de informații cu autoritățile spaniole de-a lungul anilor și autoritățile spaniole ne-au trimis informații cu patru ocazii. Uh, și în acest caz, autoritățile competente sunt Comunitatea Autonomă din Valencia, Guvernul Regional și, de asemenea, primăriile din aceste două municipii. Comisia Europeană a clarificat mereu faptul că în acest caz, noi considerăm că e nevoie de o evaluare de impact. Am spus acest lucru autorităților spaniole. Acum trebuie să semnalăm fapt că am putut să ne dăm seama, ca urmare a acestei experiențe, că e nevoie de o intervenție și din partea autorităților naționale, spre exemplu mediatorul a intervenit și a recomandat administrațiilor competente să ia măsuri pentru a minimiza efectele pe care le poate avea acest proiect asupra mediului înconjurător. Și în momentul de față, așa cum s-a spus adinaur, diferite asociații au prezentat diferite recursuri împotriva continuării acestei activități din partea administrației și au ajuns chiar și în instanță, în tribunalele competente. Și a existat o decizie, o hotărâre ce a fost luată, care datează încă din 2013, E vorba de tribunal administrativ din Alicante și exista și o sentință din partea Tribunalului Superior de Justiție din Valencia, septembrie 2014. Uh, aveți în document referințele exacte, în care, pe scurt, se declară că această activitate nu are o autorizație corectă uh, din punct de vedere al mediului și că, deci, în consecință, trebuie să fie suspendată această activitate și să se pună capăt funcționării carierei și dacă această activitate de extracție uh, trebuie să fie preluată, redeschisă, atunci e nevoie de obținerea din partea administrației a unui nou permis, înainte, dar înainte de aceasta e nevoie de evaluare de impact asupra mediului. Și ce s-a întâmplat atunci, de atunci și până acum? Întreprinderea respectivă și-a exercitat dreptul său, pentru că suntem într-o stare de drept, de a înainta, de a face apel împotriva acestor decizii uh, luate în instanță, care în continuare sunt cazuri deschise, pendinte, însă în orice caz administrațiile competente, atât din partea primăriilor, cât și uh, din partea comunității autonome din Valencia, cea care are, de fapt, principalele competențe în domeniu, au uh, decretat suspendarea activității acestei cariere extractive și au făcut inspecții la fața locului și s-a solicitat întreprinderii respective să pună capăt acestei activități, în termenii pe care i-am indicat adinaori. La Comisiunea Europeană. Comisia Europeană, în mod clar, ar putea, ca și Uh, autoritatea care se ocupă de aplicarea corectă a tratatului să lanseze o procedură de infracțiune, pentru că nu se respectă legislația de mediu în acest caz. Dar ne-am dat seama de asemenea că, în fond, autoritățile spaniole competente iau măsurile necesare pentru a putea să se conformeze acestei, aceste legislații europene și că, în acest caz, au intervenit și tribunalele la nivel național, și judecătorul la nivel național, de fapt, este un reprezentant al judecătorului european. Și deci o procedură de infracțiune din partea Comisiei Europene n-ar duce după mulți ani de zile decât la o sentință a Curții Europene de la Luxemburg. Însă, între timp, nu ar suspenda activitatea și nu ar uh, duce la o eventuală indemn... anumite indemnizații pentru cei afectați. Atunci, da, nu știu dacă se poate obține o suspendare imediată a activității. Nu știu cum anume Tribunalul uh, Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar putea să facă, să obțină acest lucru. Ar fi imposibil ca și cei care au, uh, uh, au suferit prejudicii să poată solicita niște indemnizații uh, din cauza acestei activități. De aceea noi considerăm că ar fi mult mai eficient să avem o activitate desfășurată în cadrul tribunalelor naționale și ceea ce ar trebui să facă asociațiile și vecinii afectați este să urmărească îndeaproape deciziile uh, judecătorești care au fost luate și mai ales punerea lor în aplicare. O aplicare provizorie până când se va ajunge la o judecată, la o decizie definitivă. După cum vă spuneam, în concluziile ultimei noastre comunicări, Comisia Europeană consideră că autoritățile spaniole iau măsurile necesare și că o implicare a Comisiei nu ar fi necesară. Acum am indicat autorităților competente spaniole că trebuie să continue să ne informeze despre rezultatul final al acestui uh, subiect și luni a trecut am trecut ultimele informații uh, din partea celor două primării și din partea guvernului regional, care ne-au informat despre recursul lansat împotriva acestor decizii în instanță. Și petentul a spus că va continua uh, presiunile. Dar din informațiile pe care ne le-a transmis guvernul regional la ultima decizie, ultima activitate, ultima explozie, de fapt, a avut loc în luna iulie și de atunci n-a mai existat niciun fel de explozie în această carieră. Așa că s-a notificat în mod oficial întreprinderii faptul că aceste activități trebuie suspendate complet până când se va ajunge la o decizie, o sentință definitivă. Și dacă doresc să continue activitatea, trebuie să prezinte un nou proiect cu analiză de impact asupra mediului pentru acest nou proiect. Iată, pe scurt, care este situația acestui caz. Comisia Europeană a intervenit și a notificat uh, autoritățile spaniole în acest sens. Dorim să mulțumim petențelor pentru faptul că ne-a atras atenția asupra acestui caz clar și flagrant de nerespectarea legislației europene, însă Comisia Europeană pune accentul pe uh, acele cazuri de netranspunere sau de transpunere incorrectă a directivei și în acest caz concret noi considerăm că în principiu felul în care au acționat uh, instanțele la nivel național să ia o acțiune suficientă în așa fel încât să ne asigurăm că pe viitor, în acest caz, legislația europeană va fi aplicată în mod corect. Thank you very much. Mulțumesc. Acum pot interveni colegii. Jude? Mulțumesc foarte mult. Faptul că sunt aici puțini uh, europarlamentari uh, ne arată că e foarte rău să trăiești lângă o carieră care poluează mediul și îți strică viața. Înțeleg uh, poziția comisiei care spune că s-au luat măsurile care erau posibile și poate că acum n-ar fi foarte pertinent să intervină Comisia Europeană. Însă mi se pare că lipsește o verigă. Avem nivelul local, cel regional implicat, dar pentru că legislația europeană nu poate să compenseze pasivitatea autorităților spaniole, poate ar merita să scriem noi Agenției Naționale de Mediu din Spania sau reglementatorului să uh, arătăm că urmărim felul în care se execută aceste hotărâri ale instanțelor locale și că sperăm că vor fi puse în aplicare cât mai curând posibil pentru persoanele implicate. Din exemplele de cariere pe care le cunosc în Regatul Unit și din cazurile îndelungate ale celor care trăiesc de multă vreme lângă cariere, pot să înțeleg frustrarea pe care o resimt în legătură cu lentoarea acestui proces decizional. Deci dacă putem să accelerăm în vreun fel executarea acelor hotărâri, cred că ar trebui să o facem. So, thank you for that. Mulțumesc. Și acum, dacă îmi permiteți să încerc să sintetizez sau să trag o concluzie în legătură cu felul în care vom continua, cred că, într-adevăr, trebuie să trimitem o scrisoare la nivelul uh, regional către autoritățile regionale și locale și să atragem atenția asupra faptului că această situație îngrijorează foarte tare pe petent să-i spunem acestuia că am primit uh, informațiile și că, într-adevăr, dreptul european nu a fost într totul respectat și că ne așteptăm totuși să fie închisă această carieră care e încă funcțională chiar dacă s-a dat o hotărâre în vederea închiderii ei. Cred că ar trebui să menționăm în scrisoare și de fapt într-o scrisoare care repetent, faptul că suspendarea activităților e de resortul instanțelor naționale și ar trebui să uh, punem, să anexăm și scrisorile pe care le am trimite noi și să menționăm și problema compensațiilor pe care le-a menționat Comisia. Bineînțeles, va trebui să scriem și Agenției de Mediu din Spania, ca să comunicăm cu toate cele trei niveluri. În felul acesta vom arăta și petentului ce facem și vom da autorităților o imagine clară și vom semnala clar că ne pasă de această problemă. Și cu aceasta trecem la petiția 533 din 2012 în legătură cu nerespectarea de către Comisia Europeană a unei rezoluții a Parlamentului European. Petentul nu este aici, dar uh, un reprezentant al Comisiei, uh, împreună cu Milena Mihailova, uh, pot interveni și își împart între ei timpul de intervenție, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, onorați membrii. În legătură cu această petiție, aș spune la început că noi, Comisia, susținem puternic uh, îngrijorarea Parlamentului și a petentului uh, legate de o bună administrare în ceea ce privește articolul 298 din TFUE și articolul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale, adică o administrație eficientă, deschisă și transparentă. Despre aceasta este vorba. În ceea ce privește petiția în sine, v-aș reaminti că pe 2 martie 2011 Comisia a răspuns oficial parlament, rezoluției Parlamentului European din 25 noiembrie 2010. De aceea, Comisia consideră că și-a respectat obligațiile conferite, atribuite prin tratat. Bineînțeles, Comisia înțelege că răspunzând acelei rezoluții a Parlamentului din 2010, nu a propus, așa cum ceruse Parlamentul, un cod procedural în legătură cu încălcările legislației. Noi, Comisia, considerăm totuși că nu am uh, neglijat să ținem seama de rezoluția Parlamentului, pentru că în 2011 am explicat în mare detaliu care este poziția sa față de cererea Parlamentului European, care, trebuie să spun, nu uh, se încadra într-un context legislativ. Așadar, Comisia este de părere că uh, ar fi neglijat uh, opinia Parlamentului European. A răspuns la solicitare și a oferit apoi și o argumentație detaliată pentru poziția sa în legătură cu acea solicitare. Și, doamnă președinte, dacă îmi permiteți, să reiau principalele elemente din răspunsul comisiei. Comisia a explicat, atât în răspunsul său către Parlament, cât și ulterior către petent, că procedura de încălcare a legislației la care se referea Uh, petiția și de asemenea se refera și uh, rezoluția Parlamentului, deja ține de răspunderile și competențele atribuite direct Comisiei conform articolului 258 și articolul 260 din tratat. Deci tot ce s-a cerut uh, de către Parlament și de către petent nu puteau să um, influențeze direct competențele directe ale Comisiei, deja conferite prin tratat. De asemenea, mi-a explicat că procedura de încălcare a legislației europene, dacă ne uităm la principii cum ar fi deschiderea, eficiența și independența, au fost deja legiferate la momentul rezoluției, adoptării rezoluției Parlamentului și a redactării petiției în special regulamentul 1049 uh, din 2001 privind accesul la documente. Iar în legătură cu celelalte aspecte, alte instrumente ar putea ține de acest uh, cod, adică obligația de obiectivitate și imparțialitate, nevoia de a motiva pozițiile asumate și de a indica faptul că există o cale de atac stabilirea de uh, standarde pentru uh, temporizarea anumitor măsuri. În legătură cu toate acestea, Comisia și-a adoptat propriul cod de bună comportare bun comportament administrativ și printre comunicări, vă reamintesc, în aprilie 2012, deci după rezoluția Parlamentului și după redactarea petiției, Comisia a adoptat o comunicare referitoare la relațiile cu uh, reclamantul în ceea ce privește încălcarea dreptului european și în această comunicare se spune că poziția reclamantului este protejată în faza informală a unei proceduri de încălcare a legislației europene și măsurile includ, printre altele, un termen de 12 luni de la depunerea plângerii în termen în care Comisia, ca regulă generală, trebuie să hotărească dacă va lansa o procedură de încălcare a legislației sau nu. De asemenea, posibilitatea ca reclamantul să se întâlnească cu reprezentanții Comisiei pentru a-și prezenta argumentele și, de asemenea, obligația de a notifica în prealabil, în cazul în care Comisia intenționează să închidă un dosar, permițându-l astfel uh, reclamantului să vină cu argumente noi în termen de patru săptămâni. Așadar, ținând seama de toate aceste elemente, Comisia, în răspunsul său adresat uh, Parlamentului față de rezoluția sa din 2010, răspuns din martie 2011, a concluzionat că nu va uh, veni cu o legislație dedicată unui cod procedural în legătură cu încălcările legislației europene. Mulțumesc, doamna președinte. Mai avem două, două colege curajoase în sală și, dacă doresc să pună întrebări, să facă propuneri, le dau cuvântul. Dacă nu, permiteți-mi să propun eu ceva, spune doamna președinte. Cred că Comisia a epuizat mijloacele de acțiune și de aceea propun să trimitem comunicarea despre care s-a vorbit, uh, cea referitoare la relația cu reclamantul în ceea ce privește procedura privind încălcarea dreptului european, să o trimitem petentului spre informare. Și după ce am făcut acest lucru, încheiem uh, petiția. Cred că cel mai simplu să procedăm așa. Ajut. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, însă cred că ar trebui să luăm notă de faptul că există cetățeni europeni care citesc rezoluțiile Parlamentului European și le apără în mod activ în relația cu Comisia și ar fi foarte bine dacă toate rezoluțiile Parlamentului European ar avea un as, o astfel de reacție din partea Comisiei. Deci, dacă am putea să dăm înapoi acest mesaj și Comisiei, cred că uh, această petiție ar avea efecte foarte benefice și am putea să și arătăm petentului acest lucru. Doamna Petela? Pitera. Doamna președinte, se corectează. Uh, spune că este târziu. Vă rog. Mulțumesc. Cred că propunerea noastră e soluția cea mai bună și ar merita să subliniem cât de important e ca cetățenii să citească documentele respective. Mulțumesc. Bun. Și pentru a le citi trebuie să fie mai ușor de lecturat. Deci să spunem că avem o posibilitate să ne uh, inspirăm, să avem comunicări mai uh, ușor de citit. Deci o să trimitem astfel de scrisori de informare și cetățenilor europeni și dacă fiindcă avem o bună cooperare, cred că lucrurile vor merge și mai bine în viitor. Și cu aceasta am ajuns la finalul zilei. Aveți aproape 50 de minute de odihnă în plus, pentru că reuniunea era programată să se încheie mai târziu. Mulțumesc, e și ultima reuniune înainte de Crăciun, deci vă mulțumesc pentru acest semestru, pentru perioada aceasta de toamnă, pentru toate eforturile pe care le-ați făcut, pentru comisie, mulțumim și Comisiei Europene pentru cooperarea continuă foarte bună. Mulțumim și uh, tuturor asistenților, personalului cu care sigur mă voi mai întâlni, dar dacă nu, oficial vă mulțumesc foarte mult și vă urez Crăciun fericit și un bun început pentru anul următor.